So, Mr. Rubik is here, so we can start. Domnul Rubik e aici, deci putem începe. Bun. Dragi colegi, domnilor și domnilor, o să deschid acum sesiunea INTA de astăzi. Primul punct din agenda este adoptarea agendei. Există solicitări de modificare a ordinii de zi cumva? Se pare că nu. Deci, agenda se consideră adoptată. Al doilea punct, anunțuri ale președintelui. În primul rând, da, sesiunea noastră de astăzi e transmisă și pe internet. Așa că aveți grijă cum vă comportați astăzi aici. Lumea vă privește, e cu ochii pe voi. Deci, salutări și celor care ne urmăresc recente vești comerciale, desigur, una chestiunea majoră a Brexitului, nu e niciun secret personal. Privesc cu regret această decizie, dar trebuie să o respectăm, desigur, și e clar, de asemenea, că nu vom începe negocieri cu privire la nimic înainte de a începe procedura în baza articolului 50, dar Va fi mult de lucru la Comisia INTA, va trebui să negociem acordul comercial, relațiile comerciale cu Marea Britanie și ne confruntăm și cu problema legată de procedura cu actualele acorduri comerciale. Vor fi multe activități suplimentare la Comisia Intă. Și vom începe să ne gândim la aceasta în curând. De asemenea, interesant în relațiile cu Canada, pentru că pe plan economic relațiile cu Canada reprezintă o dimensiune importantă și raportele între Canada și Regatul Unit și în ce privește Japonia și alte acorduri pe care discutăm sau sunt în aplicare. Cu toate acestea, ne vom continua activitatea în interesul Uniunii Europene și al cetățenilor. O veste bună, adoptarea implementării acordului ITA din partea Uniunii Europene, am reușit să îl facem să fie acceptat de toate instituțiile Uniunii Europene. Suntem gata pentru implementare <clears throat> de la 1 iulie. E un pas major în uh, existența OMC și un rezultat uh, favorabil al activității din ultimii ani de la OMC și Uniunea Europeană este pregătită. Cam aici se încheie <clears throat> scurtele anunțuri și comentarii ale președintelui și vom trece imediat la punctul 3, schimbul periodic de vedere. cu doamna comisar Cecilia Malmström. <clears throat> Vă mulțumim că ați venit aici în cadrul dialogului structurat dintre Comisie și Parlament. Mă bucur să ne întâlnim astăzi. Mai ales acum, în acest moment uh, extrem de important pentru politica europeană și politica comercială. Și vă oferim cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat, distinși membrii, domnilor și domnilor, mă bucur să revin la dumneavoastră, apreciez aceste întâlniri periodice în acest format. Azi ne întâlnim, după cum a spus domnul președinte, ori acum într-o situație deosebită. Desigur că respect dorința poporului britanic pentru mine. <clears throat> Vinerea trecută a fost uh, o zi foarte tristă, fiind uh, în integrarea europeană întreaga viață, am fost personal întristată și îngrijorată în legătură cu prietenii și colegii britanici care se vor confrunta cu consecințe pentru țara lor, pentru locul ei în lume și pentru mulți europeni care vor fi afectați de această decizie mult timp de acum încolo. Și ne dă o responsabilitate deosebită celor care suntem aici și reprezentăm pe europeni. Desigur, nu putem să ne prefacem că nu s-ar fi întâmplat nimic. Va trebui să începem să ne ocupăm de provocările pe care ni le-a creat săptămâna trecută. După cum spunea Consiliul European, nu începem nimic decât după ce se va declanșa articolul 50. Deocamdată continuăm să fim 28 de membri și, prin urmare, negociem în numele la 28 de membri. Dar, desigur, nu ne putem permite nici o paralizie și câtva timp va trebui să trăim cu o incertitudine, cu multe întrebări fără răspuns deocamdată. Dar cea mai bună cale de a demonstra că Europa funcționează este de a face Europa că funcționează. Deci ca agenda europeană pentru comerț cu partenerii de pe Mapamont să demonstrăm că rămâne neschimbată, că e valabilă baza mandatului pe care îl avem în lunile următoare și să facem progrese, desigur. Nevoia ca cele 27 de state membre să profite cât mai mult de condițiile comerciale mondiale în anii următori. Uniunea Europeană continuă să fie cel mai mare partener comercial. Trebuie să modelăm regulile pentru comerțul mondial într-o manieră care să reflecte valorile pe care le avem. În această lumină aș vrea să încep și cu niște vești favorabile. Decizia ITA la care s-a referit uh, președintele și am apreciat faptul că Parlamentul European s-a mișcat rapid pentru a <clears throat> respecta termenele, dar am făcut și alte progrese importante în legătură cu diverse aspecte de pe agenda comercială, să ajung la un acord politic în ce privește cadrul pentru uh, reglementării minerărilor din zone de conflict, de o realizare majoră. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului pentru rolul extrem de activ pe care l-ați jucat în acest sens. Un acord care va îmbunătăți viața și situația disperată a celor care trăiesc în zone de conflict va contribui ca veniturile din mineri să fie în beneficiul dezvoltării și nu al războiului, chiar dacă mai e nevoie de ceva timp pentru amănutele tehnice să fie clarificate, să fie un acord și e ceva cu care ne putem mândri. Am ajuns la un acord politic și ce privește restricțiile, <clears throat> ce privește produsele care se utilizează pentru tortură și executarea pedepsei capitale, s-a discutat la Parlament. Și delegația a jucat un rol foarte important. E un pachet care ne va permite să actualizăm lista produselor interzise mai rapid și să nu mai tranziteze produse interzise, va acoperi lacunele în ce privește comerțul și târgurile comerciale și prin intermediari. Și aici mai e o muncă tehnică de făcut, dar există un acord politic și toată lumea vrea să avanseze cât mai curând posibil. În termen de progres, parteneriatele economice, acordurile de parteneriat economic discutate de ani de zile și care oferă posibilități de vite pentru asigurând accesul liber piață europeană, încurajează integrarea regională prin uh, reguli de origine flexibile și sunt receptive la diverse niveluri de dezvoltare pentru parteneri, perioade lungi de tranziție și excepții acolo unde este cazul. Am fost în Botswana cu câteva săptămâni în urmă și m-am plăcerea să semnez acordul în numele Uniunii Europene și m-a frapat entuziasmul deosebit al celor șase parteneri din grupul țărilor sărbii care s-au bucurat foarte mult și așteaptă cu nerăbdare să lucreze cu noi pentru a implementa și a profita cât mai mult. Sper că și Parlamentul <clears throat> va ratifica acordul cât de curând posibil. De asemenea, în legătură cu cele două EPA, cu comunitatea din Africa de Est și din Africa de Vest și sper să pot să merg în curând în Kenya pentru a semna acordul ea cu partenerii noștri de acolo dincolo de valori, depunem eforturi deosebite să edificăm o rețea de acorduri de comerț liber cu partenerii comerciali. Am lansat, de când am început să lucrăm împreună, mai multe negocieri și am relansat altele care erau oarecum în adormire. Unul pe care l-am revitalizat și va fi foarte important e acordul Mercosur. Am schimbat noi oferte în legătură cu <clears throat> achiziții publice în bună și servicii pentru prima dată după 2004, încă n am ajuns la linia de sosire, dar sperăm de ambele părți că aceste oferte trebuie să se îmbunătățească. E un prin început foarte bun și e voința politică fermă de a găsi soluții și de a avansa. În alta parte a lumii, acordul ASEAN cu un alt stat participant, Filipine, prima rundă de negocieri în luna mai, un început bun. Ambele părți sunt dispuse să se implice după cum uh, facem la toate negocierile de la ASEAN, subliniem obiectivul mai larg de a avea o zonă de liber schimb între Uniunea Europeană și ASEAN și toate acordurile individuale <clears throat> sunt elemente constitutive în realizarea acelui obiectiv. Dar pentru orice acord e nevoie de coerență și consecvență cu celelalte, cum avem cu Singapore și Vietnam, deși există uh, elemente sensibile în diverse țări. Suntem pregătiți să începem negocierile cu Indonezia, așteptăm o decizie de, legată de mandat din partea Consiliului, e un acord între um, președinție și președintele Dudu ca munca pregătitoare s-a finalizat și acum trebuie să lansăm negocierile. Sperăm că vom avea prima rundă ulterior în cursul anului. Uh, vrem să modernizăm niște acorduri existente cu Mexic, cu Turcia. Procesul a început și cu Chile, deși va fi nevoie de puțin mai mult timp. M-am întâlnit cu Amalagol din Mexic, domnul Guahago, la sfârșitul lui mai la Bruxelles, când am lăsat negocierile. Negociatorii au venit aici la Bruxelles acum câteva săptămâni ca să aibă prima rundă a negocierilor. Au fost foarte productive, discuții foarte bune în acel moment și vrem să extindem vechiul acord, <clears throat> sfert de acoperire, să le aprofundăm investiții, achiziții publice, proprietate intelectuală, dezvoltare durabilă, <clears throat> combaterea corupției și promovarea drepturilor omului. Vrem să facem ceva similar și cu vechea Uniune Vamală cu Turcia. Comisia și Guvernul Turc au avizat un raport comun pentru a înființa un nivel de ambiție ridicat pentru o Uniune Vamală modernizată, pentru că oferi servicii, achiziții publice pentru prima dată, apoi și o mai mare liberalizare în domeniul agricol. Facem progrese în evaluarea de impact, am finalizat o consultare publică și sperăm să putem propune un mandat Consiliului până la sfârșitul anului. De asemenea, pentru că e un exercițiu general de inventariere, aș vrea să spun câteva cuvinte în ce privește progresele la OMC de la Ministerul din Nairobi. Avem posibilitatea, am avut posibilitatea de discuta de mai multe ori miniștri și reprezentanții noștri la Geneva depun eforturi deosebite pentru a vedea ce pachet de chestiuni ar putea fi reunit pentru următoarea conferință ministerială din decembrie anul viitor, dar trebuie să ne mai pregătim cu mult timp înainte și, desigur, participăm activ. Am arătat clar din partea europeană că <clears throat> vrem să ne ocupăm de chestiuni în suspensie de la ronda Dura Doha, sprijin domestic agricol, pescuit, bariere notarifare, servicii, dar vrem să ne ocupăm și de domenii noi, cum ar fi comerțul digital am avut ședințe diferite, de exemplu la Paris. Mulți miniștri de la OMC au avut o întâlnire pe 2 iunie și e un consens care se contureze în cu aceste puncte. Activitatea tehnică a început, încă n-am finalizat, dar trebuie să continuăm să aducem aminte membrilor OMC despre potențialul uh, <clears throat> activității multilaterale și sprijinul pentru sistem în sine și important pentru membrii OMC să-și asume responsabilitatea pentru negocieri și pentru întregul sistem. În uh, OMC și în jurul lui avem două negocieri uh, plurilaterale cu diverse țări. Primul, acordul EGA legat de mediu, care va mm, elibera comerțul cu tehnologii curate. Ne apropiem de sfârșitul negocierilor, avem un angajament, ne-am întâlnit cu miniștrii din toate țările participante la Paris acum câteva săptămâni și sperăm să putem uh, avea un acord până în momentul în care miniștrii se întâlnesc la G20 în China în septembrie, când liderii se întâlnesc acolo. Things still to resolve. Mai sunt câteva lucruri de rezolvat și va fi nevoie de angajamentul tuturor părților, inclusiv China. În ceea ce privește TISA, și aici negocierile continuă, am participat la o reuniune a miniștrilor la Paris cu țările participante și am căzut de acord că este nevoie de îmbunătățiri în uh, negocieri, dar uh, o bună parte dintre acestea au fost uh, um, deja atinse, deci putem continua. De partea UE, suntem dispuși să ne îmbunătățim oferta în octombrie, la următoarea revizuire, dacă sunt dispuși și alții să contribuie. Bineînțeles, dacă vrem să ajungem la sfârșitul acestor negocieri, toată lumea trebuie să fie flexită, flexibilă. Uh, domenii precum uh, comunicarea, transportul maritim uh, vor fi foarte importante și va trebui să căutăm soluții reale pentru că problemele sunt reale. Avem un plan de, și un calendar, plan de acțiune și un calendar ambițios. Din nou vom negocia săptămâna viitoare și aș vrea să vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați acordat-o de a discuta aceste lucruri în uh, ultim, cu ocazia ultimei dumneavoastră rezoluții. Bineînțeles, putem face asta și acum, dar va avea loc și o sesiune specială cu echipa noastră de negociere mai târziu. Deci vom uh, putea um, discuta chestiunile tehnice, pentru că este important să fiți uh, la curent. Nu în ultimul rând, domnule președinte, aș vrea să mă mai refer la două, două um, acronime, CETA și TTIP M-am întors de la Washington acum uh, două ore, am aterizat și am avut o discuție lungă cu ambasadorul Froman. Foarte multe uh, lucruri, foarte multe întrebări au existat referitoare la referendumul britanic, bineînțeles, însă cu toții am fost de acord că negocierile TTIP uh, sunt în continuare, au în continuare un sens, că nu are niciun sens să schimbăm uh, Uh, lucrurile. Suntem uh, gata să, facem, să ajungem la un acord în acest an cu uh, condiția ca, bineînțeles, și Statele Unite să fie gata. Avem texte pe toate, vom avea texte pe toate domeniile până în vară, vom putea lua poziții. Am discutat foarte mult despre pregătiri pentru următoarea rundă de negocieri care va avea loc aici pe 11 iulie, la Bruxelles mai exact. Însă toate aceste lucruri nu se pot întâmpla decât dacă acordul atinge nivelul ridicat de ambiție pe care ni-l dorim. Trebuie să reflecte să reflecteze valorile noastre, Uh, și, bineînțeles, trebuie ca Statele Unite să ne vină în întâmpinare. Achiziții publice, indicații geografice, dezvoltare durabilă. De asemenea, trebuie să atingem un acord privind protecția investițiilor, uh, despre care am vorbit de mai multe ori, uh, și să ne asigurăm că respectă standardele din rezoluție. Facem progrese Există voință din ambele părți să uh, progresăm. Este fezabil, dar, bineînțeles, timpul trece și nu uităm și acest uh, lucru. Dar este posibil pentru că avem un acord care se care respectă aceste ambiții cu Canada. Canada este cel mai cumprinzător uh, acord pe care l-am făcut vreodată, foarte ambițios în ceea ce privește eliminarea uh, tarifelor, serviciilor, acces la piața canadiană a achizițiilor publice. Este un acord progresist cu un partener progresist care are aceleași uh, valori ca și noi, care împărtășește angajamentul nostru în dezvoltarea durabilă și uh, avem și o reformă a, investi- a protecției investițiilor Uh, și canadienii sunt uh, un excelent aliat pentru o curte internațională în acest sens. Este o oportunitate pe care nu trebuie să o ratăm. Comisia Europeană va adopta propunerea săptămâna viitoare. Am vorbit cu uh, ministrul canadian, uh, doamna Chrystia Freeland, ați întâlnit-o și noastră. Bineînțeles, uh, Um, vor exista întrebări despre Brexit, dar suntem de acord că este un acord um, de care, care contează foarte mult și că va fi adaptat săptămâna viitoare în adoptat săptămâna viitoare în comisie. Dumneavoastră aveți un rol foarte important în procesul de adoptare va trebui să luați o decizie și privind caracterul juridic al acestui acord. Conform tratatelor, acest Parlament este colegiuitor și aveți responsabilitatea uh, primară a controlului democratic. Este o responsabilitate pe care știu că o luați în serios și doream să vă amintesc de promisiunea pe care am uh, făcut-o probabil exact în această sală, că nu va intra în vigoare niciun acord înainte ca Parlamentul European să-l fi votat. Deci, domnule președinte, cam asta este situația acum în domeniul um, comerțului. Um, am parcurs repede lista pentru că știu că doriți uh, să-mi adresați întrebări. Vă mulțumesc încă o dată pentru oportunitate și aștept cu nerăbdare discuția. Mulțumim foarte mult, uh, Cecilia, pentru această Uh, imagine de ansamblu foarte cuprinzătoare a uh, chestiunilor de comerț și pentru uh, prezența ta imediat după ce ai aterizat la aeroport. Voi da întâi cuvântul coordonatorilor grupurilor politice și apoi celorlalți membri, bineînțeles. Avem aproximativ o oră pentru a adresa întrebări și pentru a obține și un răspuns din partea comisiei. Deci, am să vă rog să fiți uh, prudenți, să zic așa, cu timpul de intervenție, uh, deci să fiți succinți. Uh, deocamdată nu voi limita timpul, dar vom vedea după runda coordonatorilor dacă va fi nevoie. Începem cu Daniel Caspari pentru PPE. Doamnă comisar, ne bucurăm să vă avem aici, imediat după întoarcerea de la Washington DC. Tocmai de aceea aș vrea să încep cu TTIP. Vă rog, mențineți-vă angajamentul pentru TTIP. Dacă vrem să modulăm uh, globalizarea și vrem să introducem statul de drept în, uh, la, în globalizare, dacă vrem să-i sprijinim pe tineri și să creăm creștere, avem nevoie de aceste acorduri internaționale și TTIP joacă un rol important. Pentru noi este foarte important că vrem un TTIP conform uh, condițiilor menționate din, uh, în rezoluția Parlamentului din iulie anul trecut, deci fără o reducere a standardelor, fără impact asupra domeniului cultural și alte lucruri, însă uh, președintele Lange ne-a prezentat câteva citate interesante din Spiegel acum câteva zile. Cred că au fost comentarii negative și care nu ajutau la nimic. Nu știu dacă Președintele a făcut unele declarații, um, nu știu dacă uh, vorbește numai pentru el, dar în orice caz vorbește uh, în numele nostru. Noi vrem uh, TTIP. După votul britanic vedem mulți cetățeni plângându-se de rezultatul referendumului, considerându-se victime unei campanii nesincere de, în ceea ce privește Brexitul. N-aș vrea să văd astfel de plângeri după o eventuală moarte a TTIP, cum și-o doresc unii. Eu aș vrea ca TTIP să fie un succes și nu pot decât să fac apel la toți politicienii, uh, la toți oamenii politici, că trebuie să aducem această dezbatere uh, din tărâmul miturilor în realitate, în domeniul pragmatic și concret. Apoi CETA. Ați menționat CETA și aici în presă am văzut uh, comentarii interesante. Nu pot decât să fac apel la toată lumea să se mai calmeze. Înțeleg că Comisia are rol de gardian al tratatelor și din câte am înțeles, um, comisa, um, avocații Comisiei au senzația că acordul CETA este numai un acord al uh, Uniunii Europene. Avem acordul cu Singapore care este la uh, Curtea de Justiție acum. Ar fi Uh, greșit să spunem că CETA este un acord mix și retragem uh, acordul cu Singapore de la CEJ. Însă, ce a făcut Consiliul cu Singapore, Columbia, Peru și alte acorduri? Înțeleg, cred că din punct de vedere tehnic este greșit, dar din punct de vedere politic înțeleg dacă membrii Consiliului vor să facă posibilă promisiunea pe care și-au uh, dat-o de a implica membrii par parlamentelor. Dar nu pot decât să insist că democrația în Europa uh, în Europa nu este asigurată numai de parlamentele naționale. Este responsabilitatea Parlamentului European să intervină în chestiunile la nivel european. Pentru că dacă nu putem să închidem uh, Parlamentul și să plecăm cu toți acasă. Uh, apoi, Brexit. Ați spus că vreți să continuați și nu pot decât să vă încurajez să o faceți, chiar și dacă Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană. Până la urmă, vom uh, vedea că ponderea noastră față de alți parteneri, Statele Unite, China și așa mai departe, uh, <clears throat> va scădea și mai repede și de aceea este cu atât mai urgent să ajungem să încheiem Uh, aceste acorduri din agenda. Deci uh, nu pot decât să vă încurajez să continuați cu uh, elementele din strategia dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult. David Martin a rugat să aștepte un pic, dar de fapt nu, s-a răzgândit. Credeam că um, voi întârzia, am avut un interviu referitor la Brexit, o să vă surprind asta. În ceea ce privește Brexitul, aș, aș avea o întrebare practică. Cine va negocia uh, chestiunile comerciale la Brexit? Vom fi considerați ca o țară terță și va fi uh, DigiTrade care va negocia? Sau se va uh, negocia ca un subiect de piață internă? Este foarte important să știm cine va duce negocierile. În urma celor spuse de Daniel referitor la Brexit, știu că mantra este business as usual, continuăm ca și până acum și înțeleg foarte bine asta, dar, de exemplu, acordul de liber schimb cu Indonezia, am înțeles că a fost uh, suspendat uh, din cauza posibilității uh, Brexitului, pentru că Marea Britanie a pus un veto pentru discuțiile cu Indonezia în timpul, înainte de referendum, vor fi reluate acum uh, negocierile? Negocierile? Ați auzit mm, ceva din partea partenerilor noștri că um, ar considera mm, din partea partenerilor, de exemplu, americani, uh, că ar considera că este afectat comerțul, domnul Froman a spus ceva, sau canadienii, uh, considerau cu siguranță Marea Britanie o mare piață potențială pentru ei, deci aș vrea să știu uh, ce ați aflat pe acest subiect. În ceea ce privește CETA, cred că trebuie, este, trebuie să așteptăm până uh, obținem uh, o hotărâre de la Curtea de Justiție. Toată ideea asta era să avem o certitudine. Nu cred că este înțelept să continuăm fără să așteptăm rezultatul cazului Singapore și în ceea ce privește SADEC, în urmă cu câteva săptămâni am votat spunând că suntem nemulțumiți de procesul de monitorizare în SADEC. Puteți să ne uh, puneți la curent privind negocierile și privind ce, ce putem noi face pentru a uh, consolida negocierile la SADEC. Mulțumesc, Emma. Bună dimineața, doamnă comisar toată lumea discută votul din Regatul Unit, mă voi referi și eu la asta, pentru a vă spune că poporul britanic s-a exprimat, votul este democratic și trebuie să-l respectăm. Și mulțumesc, doamnei comisar, că a recunoscut asta în intervenția dumneai ei. Mă întreb dacă domnul Martin va primi o întreb, o, un răspuns la întrebarea sa în ceea ce privește negocierile comerciale între Regatul Unit și UE în această dimineață regret un lucru, și anume faptul că domnul Juncker a spus că nu vor exista discuții între orice uh, comisar și orice oficial britanic, fie el și deputat, referitor la ce se va întâmpla, pentru că nu se vor deschide negocieri până când a fost lansat articolul, până când va fi fost lansat articolul 50. Regret acest lucru pentru că dialogul este important pentru poporul britanic, dar și pentru uh, ceilalți membri ai Uniunii Europene. Să nu uităm că în continuare suntem membri ai Uniunii Europene. În, ca, în această calitate ă, și eu, ca membru al acestei comisii, voi continua să lucrez pentru a-mi aduce contribuția la munca acestei comisii. Alte subiecte au mai fost menționate. Vom vota strategia comercială. și raportul Beghin. Îl vom vota la Strasburg. Și um, va trebui să vedem cum uh, privim înspre viitor. Asta include agenda digitală. O parte din lucrurile prevăzute pentru viitor au fost discuțiile, negocierile la nivel de OMC. Doamna comisar va propune asta ca un um, reper pentru uh, ce ne dorim de la economia digitală. Aș vrea să discutăm de asemenea Japonia. Știu că urmează alegeri în următoarele săptămâni și nu prea putem discuta subiectul, dar cât de aproape suntem pentru a ajunge la un acord cu Japonia? De asemenea, vom avea discuții aproape duale între, sau aproape în același timp între TISA și TTIP. Asta va uh, supune sub mare stres resursele uh, DigiTrade. Am înțeles că va fi practic aproape, discuțiile vor fi aproape paralele, am înțeles însă că există și un, un pas înapoi sau o stagnare la TISA, deci cum vedeți um, că vor continua lucrurile? Mulțumesc, Maritie! And welcome, Commissioner. Mulțumesc! Bun venit, doamna comisar! Iată că la două ore după ce ați aterizat, veniți în fața noastră, ați avut cu siguranță zile de muncă foarte intensă în Statele Unite. Este un, o dovadă a angajamentului dumneavoastră această prezență rapidă în fața noastră, cu atât mai mult cu cât uh, miza este foarte importantă. Evoluțiile din urma votului britanicilor intră în uh, la fiecăruia dintre noi. Voiam să vă adresez o întrebare în legătură cu pașii de urmat referitor la, referitor la uh, acordul cu Canada. Poate fără intenție, cuvintele domnului președinte Juncker au dat naștere unei dezbateri foarte aprinse, cel puțin în anumite state membre, printre care și al meu. Uh, se pare că procesul nu e foarte limpede. Unii arată că s-ar putea ca Parlamentul European să nu fi jucat niciun fel de rol aici. Ba da, desigur. Am verificat, am uh, informat și am uh, um, supravegheat pe responsabilii din domeniul comerțului care s-au ocupat de negocieri. Dar uh, cred că acum, mai mult decât oricând, este important ca fiecare dintre membrii Consiliului să-și joace rolul, arătând exact cine și-a pus semnătura pe ce și în orice moment, ca să nu fim etichetați așa doar drept Bruxelul acela distant, o etichetă care nu este corectă. Referitor la TTIP, azi dimineață, în timp ce dumneavoastră tocmai aterizați, am înțeles că ar putea să existe un acord chiar anul acesta uh, la nivelul Consiliului Transatlantic. Ne puteți confirma acest lucru? Am văzut că în TTIP, negocierile privind TTIP s-au înregistrat uh, evoluții pozitive, dar în alte domenii, de exemplu accesul la piață și achizițiile publice, au fost pași uh, înapoi. Deci ne puteți spune cum stau lucrurile, ținând seama că este un an de alegeri pentru multe țări. Apoi, în ce privește Japonia, de asemenea, important să nu pierdem din vedere și acest stat terț și vorbeați despre o lungă listă de ambiții în negocierile în curs și, desigur, trebuie să fim ambițioși în consolidarea regulilor, în uh, încercarea de a obține mai multă creștere, în același timp să menținem și chiar să îmbunătățim calitatea vieții oamenilor, respectarea unor standarde cât mai înalte, însă e limpede că uh, și relațiile comerciale devin din ce în ce mai politizate. Există o mare nevoie de informații, dar și de departajarea realității de mituri, precum și de uh, implicarea tuturor părților interesate pertinente. Sunt uh, persoane care în mod intenționat uh, amestecă miturile cu realitatea. N-ar trebui făcut mai mult din punctul de vedere al uh, capacității de comunicare în afară și de implicare a tuturor părților interesate din afară, cred că acesta este un moment de reflexie și de tragere de învățăminte și cred că ar trebui să profităm de el pentru a vedea dacă poate nu cumva și dumneavoastră și echipa dumneavoastră știu că munciți uh, zi lumină. N-ar trebui să ne implicați și pe noi și comisia noastră chiar pentru a face mai mult în acest sens. Pentru că asta aflăm de la cei din statele membre că vor mai multă implicare. Mulțumesc, Helmut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, și din partea mea. Ne bucură faptul că nu suferiți de probleme legate de schimbarea fusului orar și că ați venit în fața noastră în această dimineață. Mulțumim pentru cele pe care le-ați spus și, desigur, aici apare problema principală, ce se întâmplă cu TTIP. TTIP. La începutul acestei săptămâni am avut un schimb de opinii cu partenerii din Congresul uh, Statelor Unite și am discutat despre o seamă de probleme legate și de TTIP. Și când i-am întrebat pe colegii mei americani cum abordați? Cum abordați problema actului Frank? Cum abordați problema de asemenea accesului la piață și respectiv a achizițiilor publice? Mi s-a răspuns așa. Vreți acord sau nu? Deci răspunsul la o întrebare tehnică a fost un răspuns politic. Deci dumneavoastră ne spuneți că până la sfârșitul anului vreți să ajungeți la un acord. Eu însă vă spun că în uh, calendarul pe care îl avem acum la dispoziție nu cred că acest lucru va fi posibil. Și cu asta ajung la a doua întrebare. Odată cu votul Brexit am intrat într-o situație complicată. Este clar că oamenii nu au încredere în politicieni sau au încredere în mesajele eronate pe care le primesc de la politicieni. Deci se vede clar că în democrațiile noastre uh, oamenii nu prea știu și nu înțeleg ce facem noi și asta se leagă și de relațiile noastre comerciale internaționale. Da, se poate ca mesajele transmise să fie cele incorrecte, dar mai există o problemă, un mesaj pe care îl transmitem indirect și anume că negociem pentru interesele proprii. Și atunci sindicatele, societatea civilă, cetățenii încearcă să înțeleagă cum va arăta comerțul de mâine, cum va arăta producția de mâine. De asta ar trebui ținut seama în cadrul acordurilor acestora internaționale. Pentru că el va crea, un astfel de acord va crea un cadru obligatoriu, cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic. Deci e important să ținem, acest lucru, să ținem cont de acest lucru. Apoi, avem acte delegate pentru un număr de șase țări ceea ce cred că nu reflectă schimbări foarte democratice în țările acestea, fiindcă ele au fost obligate să ratifice acordul în, în calendarul în care nici noi, cei 27 sau 28, nu știm foarte clar ce se va întâmpla. Deocamdată nu se știe cât suntem, 27, 28 și cum va afecta, cum va afecta schimbarea acestui număr E+. Deci, în ce privește comunitatea est-africană, ce se va întâmpla? Ce se va întâmpla cu poziția privitoare la Burundi? Pentru că știm că situația drepturilor omului de acolo, problema democratică, dificultățile care subminează societatea se leagă și de EPA. În ce privește Mercosur, ne puteți spune mai multe despre asta? Știu că nu intră în răspunderea Comisiei, dar de ce nu suntem noi în măsură să obligăm Consiliul să publice odată mandatul pentru toate negocierile, pentru că mandatul pentru Mercosur e vechi de zeci de ani. Ne apropiem de o eră economică nouă cu negocierile acestea. în strategia pentru negocieri, eh, practic suntem obligați să interpretăm lucrurile. Nu știm când și unde ar interveni un nou capitol sau o nouă abordare, dar asta e foarte important pentru evoluția economică și pentru dezvoltarea economică. Deci, încă o dată, și aici constatăm că cetățenii nu sunt foarte transparent informați. Și apoi, dacă ne puteți da mai multe detalii și în legătură cu statutul de economie de piață pentru China. Unde ne aflăm? Care e poziția Comisiei? Mulțumesc, Ianec. Uh, Madame la comisar, désolé de, de, de ne pas avoir été... Bună dimineața, doamnă comisar. Îmi cer scuze că n-am putut fi prezent la prezentarea dumneavoastră introductivă, dar mi s-a transmis ce ați spus, cel puțin în legătură cu subiectele pe marginea cărora eu însumi aș, aș dori să vă adresez câteva întrebări. Acum, după Brexit, tendința este să spunem că britanicii nu au priceput cât de bine răspundea în aceste condiții grele de globalizare cât de bine răspundea Uniunea Europeană îngrijorărilor cetățenilor europeni, ce agendă bună avea de fapt. Și sigur că aici ar trebui să ne asumăm răspunderea, mai ales decidenții politici, să spună uh, totuși uh, să, să înceteze să spună exact opusul uh, la, în capitalele lor față de ceea ce spun la Bruxelles. Pe de altă parte, și uh, Uniunea Europeană ar trebui să își asume răspunderea în ce privește comunicarea cu privire la conținutul lucrurilor pe care le face și la procesele propriu-zise. Știu că mm, între aspectele naționale și cele de la Bruxelles există incoerențe. De exemplu, acum trei zile, uh, Ministrul de resort francez spunea că TTIP nu mai e pe masa discuțiilor și că trebuie să terminăm odată discuțiile pe marginea TTIP, a spus-o public. În același timp însă, dacă ne uităm peste procesul verbal al uh, uh Consiliului European, Înțelegem că domnul președinte Juncker a solicitat din nou sprijinul șefilor de state și de guverne cu privire la negocierile pe marginea TTIP, iar Franța n-a spus niciun cuvințel în legătură cu eventuala punere sub semnul întrebării a acestui proces. Deci o astfel de atitudine va duce la sfărâmarea Europei. Asta e tendința și în momentul de față chiar. Bun, o fi mințit el și Farage, o fi mințit el și Boris Johnson. Dar până la urmă, când primul ministru al unei țări destul de importante, aș zice, din Uniunea Europeană, spune una și când președintele aceleiași republici spune alta, apare o problemă. Asta e o fractură. Și în ce privește CETA, există cumva o miză juridică pentru semnarea acestui acord până în octombrie, dacă britanicii vor fi activați sau nu articolul 50, ce consecințe va avea acest lucru dacă va apărea un summit UE-Canada? Succesorul lui David Cameron, pentru că până atunci va exista un alt prim-ministru în Marea Britanie, va semna sau nu va semna acel acord? Al doilea lucru, tot în legătură cu acest acord. Vă dați seama caracterul acesta mixt al acordului. Punerea sa în aplicare tranzitorie până la ratificarea de către parlamentele naționale. Vă dați seama ce subiect de dezbatere publică va fi? Eu pot susține să existe un acord mix, dar aici nu e problema doar de competențe, problema este de, demo- de caracter democratic. Este important ca și în parlamentele naționale să se poarte o dezbatere care se leagă de globalizare și care uh, este importantă. Dacă instituțiile europene vor continua să susțină că din motive juridice, care poate sunt și întemeiate, nu asta e important, însă uh, dacă vor continua instituțiile europene să spună că parlamentele naționale nu prea au un cuvânt de spus sau chiar dacă au, așa e o chestie formală deja, ea va interveni după ce, practic, acordul va intra în funcțiune, va deveni aplicabil. Și atunci asta o să alimenteze discursurile mm, uh, mm, populiste care vor spune, iată, parlamentele, mm, Parlamentul European și instituțiile europene sunt împotriva popoarelor și împotriva democrațiilor. Doamna Beghin, mulțumesc, domnule președinte, ca de obicei voi fi subcintă, vă promit. Aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei comisar pentru efortul deosebit pe care l-a făcut pentru a veni în fața noastră în această dimineață. Îl apreciez în mod deosebit ca și cuvintele sale liniștitoare cu privire la continuarea acestor uh, acorduri, a negocierilor cu privire la ele. Dar pentru a reflecta și ce spuneau colegii mai devreme în legătură cu Brexit, aș vrea eu însă să intervin pe scurt pentru a face un raționament logic. Mai întâi, Comisia Europeană negociază tratatele de liber schimb în baza unui mandat primit de la statele membre. Este evident că aici uh, mandatele respective reflectă interesele diferitelor state, care apoi se uh, Uh, cuprind într-un tratat care se va aplica în mod universal la nivelul Uniunii Europene. Se poate întâmpla să existe un interes pentru apărarea agriculturii pentru un stat membru. Alt stat membru ar putea să dorească anumite concesii pentru propriul sector financiar și am văzut și în trecut că în numeroase tratate anumite interese prevalează în fața altora și trebuie să sacrificăm interesele unora pentru interesele altora. Ce se întâmplă însă în momentul în care o țară părăsește Uniunea Europeană? Continuăm să se negocieze în baza unui mandat care conține și interesele țării respective, chiar dacă aceea, acea, stată, acea țară nu va mai face parte din Uniunea Europeană, în defavoarea statelor membre și a intereselor lor, a statelor membre care rămân în Uniunea Europeană, mă refer acum, de exemplu, la TESA și TTIP. Mă întreb așadar dacă este corect să se continue negocierile în baza unui astfel de mandat care reflectă și interesele deja ale unui stat terț, în special în ce privește intrarea în vigoare a CETA. Mă întreb dacă n-ar fi mai corect și față de alegătorii noștri să considerăm că mandatele acestea de negociere au devenit caduce și să se reinițieze un proces de consultare pentru noi mandate. Și tot vorbind despre mandate, aș dori să continuu în linia celor exprimate de domnul Scholz. Pentru toate acordurile aflate acum în negociere, mandatele ar trebui să fie făcute publice și distribuite, dar sigur că, așa cum arăta și domnul Scholz, vorbim aici de o strategie comercială și există o astfel de solicitare, tocmai în acest sens. Vă invit așadar să vă gândiți la solicitarea aceasta. Vă mulțumesc. Mulțumesc! După cum mă și așteptam, coordonatorii grupurilor politice au avut foarte multe întrebări de adresat, a cam trecut timpul, de aceea va trebui ca pentru ceilalți intervenienți să limitez timpul la două minute. Am nouă solicitări de intervenție. Închid acum uh, lista intervențiilor. așa încât cei nouă colegi să poată adresa întrebări doamnei comisar. Si, euh, monsieur le président. Uh... Mai întâi, doamna Arena. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să abordez două subiecte, Africa și CETA. În această strategie sunt două expresii care, la care țin foarte mult, coerența politică și comerțul pentru toți. În ce privește acordurile de liber schimb cu Africa, astăzi avem în față două strategii oarecum complexe. Mai întâi una legată de actele delegate, care ar duce la o limitare a accesului pen, pentru țările europene la aceste șase țări care au acorduri particulare cu Europa. S-a spus că trebuie pus capăt acestui lucru și că trebuie să insistăm cu presiunile, dar întrebarea este de ce trebuie făcute presiuni pentru țări care doresc să semneze? Deci, uh, actele delegate pentru accesul la piață referitor la aceste șase țări, cred că ar trebui să fie amânate, dacă nu chiar anulate, pentru că țările acestea își doresc să semneze cât mai repede și atunci de ce să facem presiune asupra lor? Și tot în legătură cu ceva, Apropo de ce spunea și domnul Schulz mai devreme, putem pe de o parte să mergem înainte cu un acord pentru Africa de Est, atâta vreme cât în acest grup de state există Burundi, pentru care aie a întreprins acțiuni cât se poate declară împotriva acestei țări și noi în același timp ne propunem să facem comerț cu niște oameni cu cărora le impunem sancțiuni. Deci, cel puțin pentru acest grup de țări, cred că ar trebui să mai așteptăm până când Burundi va răspunde unor uh, uh, nevoi de, de, de va, va avea, va, își va schimba optica democratică în bine, înainte de a ne implica în relații comerciale. Apoi, în ce privește CETA, acest subiect a făcut parte din campania Brexit, s-a vorbit de suveranitate națională. Și aici am auzit de, vorbind oameni care, pe de-o parte, au făcut campanie pentru ieșirea din Uniunea Europeană și, în același timp, au spus trebuie să acceptăm CETA și să mergem înainte cu acest acord. Și atunci, întrebarea mea este următoarea. N-ar trebui mai bine să așteptăm până când Curtea Europeană de Justiție își va da avizul cu privire la Singapore înainte de a merge mai departe cu CETA ca să fie lucrurile limpezi pentru toată lumea. Este tratat mixt și în orice caz lucrurile să fie stabile din punct de vedere comercial. Mulțumesc foarte mult, Joe, mai departe. Mulțumesc Mulțumesc uh, că ați venit aici foarte rapid după ce v-ați întors din Statele Unite. Nu o să vă surprindă, cred, doamnă comisar, că o să vă adresez o întrebare în legătură cu Brexit și cu impactul acestui vot. Comerțul este o temă foarte importantă. Am vorbit ore în șir în reuniuni și bătând la ușile oamenilor și două întrebări au fost majore, două probleme majore au fost în această dezbatere din campanie. Una a fost migrația și libera circulație și aceasta problema nu este globalizarea până la urmă, pentru că îngrijorările se leagă practic amândouă de uh, globalizare. La noi, în nord-estul Angliei, avem un surplus uh, comercial, exportăm mai mult decât importăm. Și cu toate acestea, majoritatea oamenilor se simt excluși de la avantajele de pe urma globalizării. 58% din cetățenii din regiunea mea au votat să părăsească Uniunea Europeană în primul rând pentru că se simt excluși de la avantajele pe care le-ar putea avea de pe urma globalizării. N-au impresia că economia aceasta a avantajelor pentru toți, inclusiv pentru oamenii de rând, este o realitate. Și sigur că oponenții noștri au profitat de această ocazie pentru a inventa mituri, au crea tot felul de uh, temeri, de spaime în rândurile oamenilor simpli. Însă, luni și azi dimineața ați făcut următoarea observație care m-a îngrijorat foarte mult, și anume că trebuie să continuăm în sistemul business as usual, să nu se schimbe nimic. Dar eu m-am întâlnit cu oameni mânioși, oamenii nu au impresia că au ceva de câștigat de pe urma globalizării și cred că asta se întâmplă în întreaga Uniune Europeană. Dezbaterea aceasta se aude în multe state europene. Vorbim așadar de o politică comercială care ar trebui să aibă în vedere și aspectele sociale. Dacă nu vom aborda, dacă nu vom răspunde acestei mânii într-un fel, uh, vom avea foarte mult de pierdut. Mulțumesc. Doamna Miner. Eh, Comisie Voorzitter Juncker. Mulțumesc. Domnul Juncker a spus că nu vrea să aștepte să aibă implicarea Parlamentului Naționale în SETA, pentru că ar dura prea mult și s-ar putea să eșueze. Ce? Vrea să aștepte să se pronunțe Curtea de Justiție. Pentru TTIP a spus că ar vrea un nou mandat, dar statele membre au spus că nu vor să dea un astfel de nou mandat și ar trebui să se negocieze ca atare. Deci vedeți ce lucruri spune doamna Malmström. A spus că nu vreți un referendum pentru fiecare <clears throat> acord comercial pentru că nu s-ar mai încheia niciunul, dar a spus că nu vreți un mandat de la populație. Deci vreți să puneți căluși oamenilor, ceea ce nu e democratic, subminează democrația. <clears throat> și nu sunt mulțumită de rezultatul din Marea Britanie. Cred că e o legătură între acela și faptul că <clears throat> oamenii din Marea Britanie se simt uh, afectați, răniți, e un semnal de alarmă. Trebuie să punem uh, capăt, să oprim acest acord SETA, să vedem cum o să evolueze lucrurile. Pentru Partidul uh, Socialist, noi dorim o revizuire a tratatului de la Lisabona și un lucru pe care am dorit să-l facem este să eliminăm Comisia Europeană pentru a avea o Uniune Europeană mai socială și mai democrată. Uniunea Europeană va fi democrată sau nu va mai fi și nu e doar o vorbă goală. Mulțumesc, domnul Vizes. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-mi exprim afecțiunea pentru colegii britanici și cei care au votat să rămână și cei care au votat să plece. Rezultatul referendumului mă întristează foarte mult. Dacă plecați, o să vă <clears throat> simțim dorul, dar uh, să sperăm că nu o să se declanșeze articolul 50, să sperăm că va fi un al doilea vot, dar am impresia că totuși nu o să se întâmple așa. care, după cum au spus mulți colegi, că e important ca orice hotărât să faceți, să faceți uh, asta rapid, pentru că negocierea unui acord de liber schimb în această situație va fi ceva foarte dificil. Dar așa stau lucrurile și aș vrea să spun ceva care ar putea să pară banal în comparație cu celelalte aspecte. E tratatul privind aderarea Ecuador la codul de liber schimb cu țările din zona Anzilor, Columbia, Peru și celelalte. Știu că minge în terenul Consiliului acum, dar cred că trebuie să ajutăm Ecuadorul și să facem întreaga procedură mai ușoară. A fost un uh, cu tremur de pământ uh, foarte puternic acolo și e foarte important pentru Ecuador ca lucrurile să finalizeze înainte de sfârșitul anului, pentru că altfel consecințele economice ar putea fi dezastroase pentru multe companii și lucrători din țara respectivă. Fără a submina drepturile acestei comisii și ale Parlamentului, avem dreptul să dezbatem acest punct. Deci, cred că ar trebui să facem un efort deosebit, doamna comisar, să se reducă aceste termene fără a elimina dezbaterea, dar dacă se poate până la sfârșitul anului. Într-adevăr, spune președintele, acum Joachim. <clears throat> Mulțumesc. Două puncte pe scurt. Întâi CETA, pentru că am fost um, uimit uh, în mod negativ de um, diplomația Comisiei Europene și de domnul Juncker, care a spus că va fi numai un acord UE, EU only. Cu toate că acest acord atinge și competențe naționale și uh, faptul că uh, acum se spune că ar fi mai ales un, uh, un acord european în momente ca acestea, fără să așteptăm uh, uh, hotărârea Curții de Justiție, sunt pur și simplu uh, dat peste cap, nu înțeleg nimic. Nu facem decât să consolidăm discursul ăia de la Bruxelles, care vor să meargă înainte pentru că se tem că parlamentele naționale nu vor fi de acord. Mi se pare inacceptabil din punct de vedere politic. Mie mi se pare uh, Uh, un acord în general bun. Mulți dintre critici trebuie să fie raliați și să uh, încercăm să facem, să obținem un consens. De exemplu, sindicatele, inclusiv cele canadiene, au spus că nu li se pare acceptabil uh, acordul așa cum este el și ar dori câteva schimbări pe, pe care cred că putem să le obținem ușor. Uh, deci aici, sincer, pot să vă spun că uh, nu înțeleg cum s-a putut acționa astfel din punct de vedere politic. Apoi, în ceea ce privește statutul de economie de piață al Chinei, în decembrie cândva ajungem, uh, trebuie să ajungem la o decizie, când vom avea o propunere și va exista în același timp o propunere referitoare la reforma instrumentelor de protecție a comerțului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezența dumneavoastră aici și aș dori să pornesc de la cele spuse de Jude mai devreme. Înțeleg foarte bine și eu faptul că trebuie să se continue angajamentele asumate, inclusiv în ce privește țările terțe, însă rămân convinsă că in, este inacceptabil să considerăm ca, după ce s-a întâmplat joia trecută, să continuăm cu business as usual. Sunt convinsă că strategia și politica comerciale ar putea să devină în felul acesta singura victimă a acestei uh, reacției în urma inegalităților existente, prezente încă, deci, uh, cu atâta tărie în întreaga Uniune Europeană. De aceea, cred că nu e suficient să se schimbe, remod, să se schimbe modul de comunicare informarea cu privire la datele existente, ci trebuie să se instituie și să se consolideze politicile care să-i protejeze pe cei care au de pierdut de pe urma uh, procesului de globalizare fără a alimenta populismul, asta nu poate fi o soluție, dar fără a proteja pe aceia care în prezent suferă de pe urma situației existente, ne vom pomeni noi înșine în situația de a nu mai avea niciun fel de pârghii pentru a continua cu această politică comercială, care în realitate ar putea să aducă și anumite elemente de dezvoltare. De aceea cred că ar trebui ca întreaga comisie să facă eforturi ceva mai curajoase. Și trebuie să spun că în zilele acestea, în urma votului pentru Brexit, n-am văzut ca comisia să-și asume toată răspunderea uh, și toată, mm, să, să, simt, să simt că mm, înțelege cu adevărat ce se întâmplă. De asemenea, ce se va întâmpla în legătură cu modernizarea instrumentelor de apărare comercială, apropo de China, uh, în urma votului pentru Brexit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Trimosa. Uh, just one minute to... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc, domnule comisar, pentru munca excelentă pe care o depune și echipa ei. Mă tem că Brexitul va afecta TTIP, deci e nevoie de o campanie puternică de comunicare ca să explicăm că acest lucru nu se va întâmpla. Mă tem de asemenea că orice alte acorduri de liber schimb vor fi afectate, pentru că <clears throat> Marea Britanie era a doua mare piață din Europa și era foarte atrăgătoare pentru diverse țări asiatice și din alte părți. Deci, ce părere aveți? Și, în fine, legătura cu cazul Singapore avem vești bune să mai credem că putem să punem în aplicare acest acord care să fie în beneficiul tuturor țărilor europene? Mulțumesc. Mulțumim, Ima. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamna comisar. Vă mulțumesc pentru efortul de a veni în această dimineață. Cred că Brexitul a marcat uh, ce a fost până atunci și ce a urmat. Trebuie să vedem uh, ce măsuri poate să adopte Uniunea Europeană pentru a reacționa cu politici mai multe și mai bune pentru că o învinge pe cetățeni că avem politicile adecvate pentru a le schimba pe cele care nu sunt. Cred că există în general o lipsă de încredere față de politica comercială și impactul ei asupra îmbunătățirii vieții oamenilor. Trebuie să punem mai mult accentul pe acest aspect, mai ales în uh, discursul politic. Ținând cont de acest aspect, la diversele dialoguri tripartite s-au menționat aceste aspecte foarte importante, <clears throat> mineralele sau minereurile din zone de conflict Um, substanțele sau produsele utilizate în executarea pedesei cu moartea sau pentru tortură, interzicerea lor, dar cred că nu receptează oamenii importanța acestor măsuri pentru a apăra viața și drepturile omului. Trebuie să facem eforturi mai mari. E nevoie de noi politici, noi dezbateri și la OMC la care să ne gândim și să încercăm să multilateralizăm dacă Vrem să combatem tortura, de exemplu. În legătură cu ce a spus domnul Fisas legat de Ecuador, cred că e extrem de important ca Ecuadorul să aibă un acord în vigoare până în 1 ianuarie, pentru că în caz contrar o să vedem și mai multă suferință pentru locuitorii din Ecuador. Evident, își au propriile responsabilități legate de întârziere, dar ar fi suferințe suplimentară pentru cetățenii din Ecuador. Aș vrea să aud părerea dumneavoastră și în legătură cu un alt aspect, ceva ilogic legat de Brexit, dar are și multe elemente pozitive, ceva legat de pacea din Columbia. Să subliniez importanța. Cum va funcționa capitolul de cooperare în Columbia în legătură cu noul acord de pace din Columbia și acum o să încheie în legătură cu CETA care sunt motivele <clears throat> pentru care nu vom avea neapărat o decizie a curții în legătură cu Singapore. Ar trebui să se pronunțe cât de curând. Sunt 100% pro-european, apăr rolul Parlamentului European și al democrației. Um, mulțumesc, doamna Keller. Da, mulțumesc, îmi pare rău că am întârziat. Sunt de acord cu Jude în sensul că consecințele pe care trebuie să le examinăm ar trebui să afecteze politica comercială, dar nu în sensul de a continua ca înainte. Dar n a spune nici că ne-ar ajuta atât de mult doar comunicarea. Trebuie să schimbăm lucrurile pe fond, să vedem dacă oamenii <clears throat> beneficiază de politica comercială în sensul că asigurăm includerea asigurărilor sociale, o astfel de perspectivă și o mai mare provocare și mă alătur celor care au spus că ar fi interesant să auzim părerea dumneavoastră. O întrebare scurtă. În legătură cu TISA am adoptat o rezoluție în Parlament cu raportoarea doamna Reding. Cum aveți de gând să includeți solicitările noastre din rezoluție, negocierile TISA și rezultatul lor? Am avut unele discuții cu colegii de la dg 3 deja, dar până acum a spune că răspunsurile n-au fost mulțumitoare. Eu cel puțin n-am văzut cum lucrurile pe care le solicităm în rezoluție au fost incluse la negocieri, dar uh, m-aș bucura și recunoscătoare dacă ne-ați spune părerea mea. Mulțumim. Și acum, Monsieur Ferrand. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, subiectul uh, cel mai important în următorii doi ani va fi, evident, Brexitul britanici au ales să părăsească Uniunea Europeană. <clears throat> Uniunea Europeană are două opțiuni. Fie joacă jocul lor, garantează <clears throat> interesele milioanelor de europeni care lucrează în Regatul Unit și sprijină întreprinderile care exportă în mare măsură spre această țară sau cealaltă opțiune. Un joc periculos pentru a distruge economia Regatului Unit și de a-i face pe britanii să voteze din nou peste 2 ani. Dacă sunt prieteni Regatului Unit, apărăm suverenitatea populară și națională și vom apăra interesele Franței respectând alegerea britanicilor. Vom urmări tot ce face Comisia Europeană și vom semnala poporului orice manevră care și-ar propune să dăuneze alegerii democratice din Regatul Unit. În legătură cu TISA, vom fi extrem de vigilenți pentru că, doamna comisar, se pare că amestecați pripeala cu viteza. Președintele francez a spus că nu va semna tratatul transatlantic. Cred că și la TISA trebuie suspendate negocierile până când nu vom clarifica principiile care să prevaleze în Uniunea Europeană. Ați auzit strigătul poporului european, vreți să vă continuați marșul forțat fără a asculta ce vă spun oamenii. Trebuie să fim realiști, să construim o altă Europa una care să reflecte exact aspirațiile popoarelor și națiunilor europene. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc. Doamna comisar, poate o întrebare suplimentară din partea mea ați menționat încheierea cu succes uh, în ce privește minereurile din zonele de conflict și produsele legate de torturi. O mare reușită pentru ambele instituții și pentru continent, dar așteptăm un alt act normativ, uh, regulamentul privind uh, produsele de dublă utilizare. Când o să apară pe masa noastră? Când o să discutăm asta? Doamna comisar, mulțumesc, domnule președintele, mulțumesc tuturor membrilor. Cred că Uniunea Europeană probabil că <clears throat> mult timp de acum încolo se va implica în a discuta nu doar rezultatul Brexitului, ci și Îngrijorările generale pe care le vedem multe state membre ale Uniunii faptul că după criza economică, multă lume, nu doar din Regatul Unit, desigur, consideră că ei sunt perdanții globalizării și că politica internă sau europeană nu dă răspunsurile sau perspectivele de viitor. E o dezbatere complicată. Eu nu dispun de suficiente informații să analizez exact de ce oamenii au votat într-un fel sau altul în Marea Britanie Am încredere în judecata dumneavoastră, dar nu o să intru eu într-o uh, speculație cât de mult a cântărită TIP sau nu. Trebuie să ascultăm ce au de spus cetățenii. Va fi o lungă perioadă de ascultare și până la urmă s-ar putea să fie nevoie de schimbări în Uniunea Europeană, dar trebuie să avem dialogul și să ascultăm înainte de a trage concluzii dramatice sau de a face schimbări dramatice, pentru că e nevoie de timp. Pentru că, de fapt, în discuțiile de aceste comisii am încercat deja să schimbăm politica comercială, să o facem mai mult bazată pe valoare. Cele două acorduri pe care le avem în legătură cu minereurile din zone de conflict, uh, cu combaterea torturii. Știu că unii vreți să mergem mai departe, dar sunt o expresie acestor valori care joacă un rol mai important. Am încercat să ne îndreptăm spre o politică comercială mult mai transparentă, mult mai democratică și ideea este să țineți cont de acestea, să eliberați mandatele, să le dați uh, publicului să vadă. Noi ne-am angajat din partea Comisiei să încercăm să fim cât mai transparenți și la TTIP și la alte negocieri, să publicăm texte, să le punem online, uh, să discutăm cu cetățenii, să avem aceste dialoguri și așa mai departe. Și vom face asta. Doamna Șalche, va fi nevoie de resurse pentru a face și asta și, desigur, DigiTrade lucrează zi și noapte și presiunea de a face mai mult crește și tot cu mai puține resurse. Da, deci va fi nevoie de ceva suplimentar aici. Ne-am angajat să ne implicăm mai mult pentru a ne asigura că beneficiile comerciale ajung până la cetățean, la IMM-uri, la întreprinzători, să vedem cum putem lucra mai bine cu statele membre ca să subliniem beneficiile comerțului, să ne asigurăm că pot fi utilizate în avantajul cetățenilor, desigur. Ne-am angajat să lucrăm mai intens în ce privește monitorizarea, implementarea, să ne asigurăm că acordurile comerciale funcționează așa cum ar trebui și depunem eforturi deosebite. Ați avut comentarii utile din partea Parlamentului și în raportul cum să ne asigurăm că avem mai mare coerență cu comerțul, cu dezvoltarea, cu celelalte aspecte. Deci încercăm să venim în întâmpinarea acestor îngrijorări și apoi politica mai largă, cum putem să ne asigurăm că cei care se simt uh, perdanții globalizării, că sunt și incluși în politici generale ale Uniunii, dar și pe plan național, desigur că majoritatea, când e vorba de politici interne de bunăstare și hmm, diviziunea creșterii și politicile de inclusivitate țin de responsabilitatea națională, dar putem face mai mult și cred că ar trebui să ascultăm aceste îngrijorări. Dar, de fapt, am făcut multe în acest sens, nu ne-am închis ochii și nu ne-am acoperit urechile. Am încercat să ascultăm, dar e nevoie de timp pentru a face schimbările și pentru a ajunge până la nivelul de bază. Deci nu e afaceri obișnuite. Votul britanic e o schimbare dramatică. Nu putem prevedea încă toate consecințele. Dar <clears throat> N-ar fi corect nici pentru cetățeni dacă toate politicile noastre ar fi paralizate, am pune o frână generală. Nu, nu asta se așteaptă de la noi. Iată, deci acordurile comerciale, <clears throat> așa cum se înderulare, ar trebui să continue și deocamdată Regatul Unit uh, participă. Participă până când nu mai participă, până când uh, ne părăsesc, poate să dureze ani de zile și nu la latitudinea noastră, nici a președintelui Comisiei, E părerea unanimă a Consiliului European, nu putem începe să negociem un acord cu britanicii până nu se activează articolul 50. Și articolul 50 nu vorbesc că dacă va fi un acord uh, ca Norvegia sau altfel, ci condițiile ieșirii și apoi va fi o negociere și e la latitudinea britanicilor și a celor care au condus campania de părăsire să decidă. Încă n-am auzit nicio propunere, dar nu putem negocia ceva ce, despre care nu știm ce e poate ajunge pe masa de la DG3, poate nu și asta e la latitudinea noului prim-ministru și a celor care au dorit referendumul să definească discuția care trebuie să continue cu șefii de state și asta ne depășește deocamdată. Deci noi eh, ne continuăm acordurile comerciale <clears throat> Încercând să avem acorduri cât mai echilibrate, în avantajul oamenilor, transparente, bazate pe valori și unde prioritățile noastre sunt respectate, valabil pentru TTIP și altele. Ce privește CETA, ați pus multe întrebări. Comisia va adopta propunerea săptămâna viitoare. Cu acea ocazie ne vom ocupa și de problema statutului ilegal al CETA. Juriștii Comisiei ne-au spus că e un acord doar la Uniunea Europene. După cum vă duceți aminte, mulți vă ocupați de aspecte comerciale de mulți ani. Comisia a recomandat tratate doar la nivelul Uniunii de mult timp. Nu e pentru prima dată. Aceasta e schimbarea. Faptul că există tratatul de la Lisabona care dă mai multe competențe Uniunii Europene ce privește investițiile. Până la urmă, Consiliul decide cu vot unanim, întotdeauna până acum a decis că aprobă acordurile și din câte auzim, Probabil că se va întâmpla așa dacă Comisia va propune doar la nivelul Uniunii. Nu pot să accept că nu va fi democratic dacă n-ar fi și în parlamentele naționale. Desigur că toate parlamentele naționale s-au implicat și în CETA și în TTIP și am vizitat majoritatea parlamentelor care există în Uniunea Europeană, nu toate încă, dar mai fac eforturi și desigur că miniștrii primesc mandat acolo sunt comisii parlamentare speciale de TTIP și CETA, parlamentele se implică, dar luăm decizii în Uniune în fiecare zi. La Consiliu și la Parlamentul European se votează și se consideră ca fiind democratice. Dumneavoastră sunteți reprezentanții aleși ai popoarelor. De deci să spuneți că nu e democratic, nu e ceva cu care să fiu de acord. Apoi rămâne de văzut dacă și cum funcționează procedurile. În legătură cu Indonezia, domnul Martin, așteptăm mandatul din partea Consiliului și poate guvernul britanic a considerat că nu e în măsură cu o zi înainte de referendum să exprime o poziție în legătură cu asta, dar înțeleg că nu sunt probleme politice, deci sper ca foarte curând să fie în măsură să înceapă să negocieze. Am vorbit cu câțiva parteneri de pe Mapamond, în special cu ambasadorul Froman și ministrul Freeland din Canada. Ambii au subliniat că desigur, au multe întrebări legate de Brexit și recunosc faptul că e un moment de incertitudine, dar sunt hotărât să facă tot ce le stă în putință pentru a continua cu TTIP și CETA cu ratificarea și, cum spuneam deocamdată, Regatul Unit uh, e membru până când iese, deci până nu iese, e înăuntru. Și trebuie să vedem care sunt consecințele. În legătură cu SADEC, domnul Martin, da, suntem conștienți de această discuție și e perfect logic să vedem cum putem face monitorizarea pentru a ne asigura că există o implementare eficace, implicarea societății civile. Am discutat cu cei șase miniștri, Kazan și Osoana, suntem pregătiți să facem o declarație când votează Parlamentul pentru a da ceva mai concret cine, cum, când finanțează și așa mai departe și știu că dumneavoastră și domnul Schuster ați făcut sugestii pe acest subiect. Deci analizăm subiectul și vom încerca să găsim uh, o soluție pe care să o puteți accepta și dumneavoastră. În ceea ce privește grupul uh, de lucru pentru uh, grupul de lucru digital, încercăm uh, să vedem cum să reactivăm aceste grupuri de lucru care nu sunt atât de active la OMC trebuie să le folosim pentru a promova aceste subiecte, a le duce cu un pas mai uh, departe. Încercăm să căutăm aliați din întreaga lume pentru a vedea cum putem să progresăm cu agenda digitală. Deci, da, este ceva la care lucrăm. Și nu căutăm numai partenerii tradiționali, ci uh, este ceva de care sunt interesate toate statele în ce privește Japonia, așa este, vor avea loc alegeri. Pot să vă spun că nu s-a întâmplat mare lucru, ca să fiu sinceră. Am avut reuniuni, negocieri, am făcut uh, progrese la nivel tehnic, dar pe punctele uh, fundamentale mm, alegerile ne-au blocat. Japonezii spun în continuare că vor un acord. Există un, uh, o declarație din partea G7 că vom încerca să finalizăm acest punct în acest an. Este posibil dacă vom avea un nou angajament după alegeri și se vor putea concentra asupra subiectului. Eu cred că am putea să finalizăm în acest an dacă um, ar, ar primi uh, un imbold politic. În ceea ce privește TTIP și TISA, am discutat ieri cu ambasadorul Froman și ieri și marți despre asta. Am căzut de acord împreună cu Statele Unite că TISA este foarte important Acum uh, lucrăm la o nouă ofertă pentru octombrie, pentru a vedea dacă putem să ne apropiem mai mult de CETA. Deci acesta este ambiția uh, cu uh, TISA, să obținem cel mai bun acord. Dar am fost de acord că la TTIP ar trebui să avem TISA Plus și asta încercăm să facem încercăm să vedem care sunt uh, pașii pe care să-i uh, facem tocmai pentru a obține acest uh, lucru. Doamna Șache, dacă este posibil să avem TTIP în acest an. Este posibil, dar nu vă ascund că mai avem mult de lucru. Timpul trece putem încheia cu Statele Unite până în 19 ianuarie, dacă există voința politică uh, pentru a se ajunge la compromisurile și concesiile necesare. Noi spunem clar ce ne, ce ne dorim de la Statele Unite, există lucruri care nu sunt foarte clare încă și e normal când ajungi pe finalul uh, negocierilor uh, ca cele mai dificile lucruri să nu fie rezolvate. La achiziții publice nu am văzut suficiente progrese, avem interese foarte clare în ceea ce privește indicațiile geografice, serviciile maritime, foarte importante pentru multe state din Uniunea Europeană. Ne-am rezolvat chestiunea investițiilor, însă discutăm deja despre um, dezvoltarea durabilă și partea de investiții, dar facem uh, progrese și nu vom uh, încheia acordul numai de dragul de a-l încheia. Îl vom încheia numai uh, dacă avem o soluție bună. Nu putem Uh, având în vedere dezbaterile din uh, toate țările, să încheiem un acord dacă nu considerăm că este un acord bun care să are șanse să fie, acordat de, să fie adoptat de statele membre. În 22 uh, septembrie vom discuta în Slovacia cu statele membre despre acest subiect pentru a vedea dacă avem suficient, suficiente elemente pentru a face progrese și mai mari. Deci, da, se pot face multe lucruri, dar este nevoie de voință și n-am uh, niciun fel de mandat uh, din partea statelor membre de a face un fel de TTIP light, ceea ce mi-ați spus și dumneavoastră. Achizițiile publice, uh, aveți dreptate, domnule Șulțe, am vrea uh, mai, mai mari progrese din partea părții americane. Piața europeană este previzibilă, un sistem, o bază de date, este ușor uh, de accesat, însă există mult mai puțină, transparen... Uh, mai puțină transparență pe piața americană. Bineînțeles, există legi care complică lucrurile și nu se vor schimba în an electoral, dar există căi de a îmbunătăți accesul la piața achizițiilor publice fără a schimba uh, legea Jones, uh, dar mai sunt, uh, pe care ați menționat-o noastră, dar și altele. În ceea ce privește transparența, aveți dreptate, vă sprijin uh, să facem presiune asupra Consiliului să publice mandatele recente și cele ce vor urma. Asta ar crește nivelul de transparență. Burundi este într-adevăr foarte îngrijorătoare situația din Burundi Vom menține sancțiunile și politicile de acțiuni externe, însă EAC este o uniune vamală și Burundi este inclusă în aceasta, iar dorința statelor africane este ca și Burundi să fie uh, inclusă. Este dificil să uh, sancționăm o regiune întreagă pentru că vrem să sancționăm uh, Burundi. Căutăm și la SAE posibilități să uh, abordăm uh, problemele din uh, Burundi, dar printr-o structură mai uh, potrivită. După cum spuneam, EAC este o uniune vamală de mai mult de 10 ani și Burundi este inclus. Și asta își doresc și partenerii noștri africani. Mercosur, da, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie publicat mandatul. Statutul de economie de piață pentru China. Ne finalizăm evaluarea consultării publice și a evaluării uh, de impact. Va avea loc o discuție finală în, la comisie despre asta în iulie. Vom uh, prezenta asta uh, colegilor. Vom încerca să ascultăm toate argumentele, vom discuta foarte mult pentru a vedea cum putem să abordăm aceste angajamente luate la OMC Uh, menținând în același timp o perspectivă mai largă pentru a ne proteja uh, comerțul prin instrumentele pe care le avem la dispoziție, nu numai față de China, ci în general. Este și o cale de a folosi această posibilitate pentru a reforma unele dintre instrumentele noastre. China nu este o economie de piață și nu va fi pe 11 decembrie, însă există câteva prevederi din acest protocol uh, de aderare pe care trebuie să le acceptăm. Deci asta analizăm. În continuare lucrăm la ultimele uh, elemente și, bineînțeles, vă vom uh, ține la curent. Domnul Jadot dezbaterea franceză, nu fac niciun comentariu, dar, într-adevăr, președintele Juncker a solicitat, i-a întrebat pe toți șefii de stat uh, prezenți ieri și alaltă ieri și toată lumea a confirmat că agenda um, pentru comerț rămâne așa cum este și se va rediscuta acest subiect în octombrie în mod mai aprofundat. Deci nu a existat o discuție foarte lungă, au fost alte subiecte pe ordine de zi deci discuțiile continuă. Cred că nu numai în Franța există persoane care au spus că nu vor semna un acord care nu va reprezenta uh, interesele europene. Nici eu nu vreau asta. Uh, avem contacte cu dumneavoastră, cu statele membre, înainte și după toate rundele de negociere Cunoaștem foarte bine prioritățile Franței și altor țări. Facem tot ce putem pentru ca aceste țări să fie reprezentate în uh, documentul final. Acesta este mandatul nostru și atâta timp cât nu se, se schimbă mandatul, noi ne continuăm activitatea. Doamna Beghin, nu, mandatul nu se va schimba. Situația este puțin complicată cu Brexit, bineînțeles, dincolo de efectele politice nu am avut niciodată utilizarea articolului 50, însă atâta timp cât Regatul Unit este în continuare un membru, nu va exista și nu poate exista vreo schimbare. Nu putem renegocia mandate acum pentru scenarii de viitor. Totul rămâne așa cum este. Regatul Unit este în continuare membru al Uniunii Europene, deci nu va avea loc o negociere a acestor mandate deocamdată. Doamna Arena, cred că am răspuns la multe dintre întrebările dumneavoastră. În ceea ce privește actele delegate, ele nu sunt compatibile cu OMC, deci trebuie să găsim o soluție. Așa este, este adevărat. Cred că cu EPA putem găsi o soluție. Sper că vor fi aceste acorduri uh, Uh, adoptate de Consiliu și votate de Parlament în septembrie. Și, bineînțeles, noi vom coopera cu toate statele pentru ca posibilitățile oferite de uh, aceste acorduri să fie cât se poate de bune. Doamnă Kirtan Darling, da, cred că este o discuție care trebuie să fie uh, aprofundată, dar v-am uh, spus câteva despre asta. Doamnă Minăr, v-am ascultat sugestia, dar um, nu sunt sigură că va fi uh, soluția finală pentru deficitul democratic la care vă referați. Dar cred că vor exista multe propuneri de reformă a Europei în următoarele săptămâni și în următoarele luni și este ceva pozitiv. Trebuie să discutăm viitorul Europei, dar trebuie să ne asigurăm că ducem o discuție, o dezbatere fără uh, în mod uh, rațional deschis. În ceea ce privește Ecuadorul, Comisia face tot ce poate pentru a convinge Consiliul să ia o decizie. Nu ar trebui să fie așa de greu, sunt 10 uh, pagini de text uh, pe care le-am tradus, le-am transmis Consiliului. Nu ar trebui să fie imposibil să ducem această decizie și facem presiuni în acest sens dar, după cum spuneați, decizia este în mâinile Consiliului. Nu putem face noi mai mult din partea Comisiei în momentul de față. Și în ceea ce privește Columbia, uh, sunt, uh, vă împărtășesc bucuria față de acest uh, acord. Nu prea s-a auzit această veste bună din cauza veștilor rele, însă va trebui să discutăm și cu partenerii columbieni pentru a vedea dacă ne va afecta comerțul sau nu, dar vestea este în orice caz una foarte bună. Mă uit dacă nu am, uh, nu am uitat nimic din, în notițe. TISA, v-am trimis o scrisoare în urmă cu câteva săptămâni, un uh, follow-up pentru propunerile din rezoluția doamnei Reding, cred că le-ați primit săptămâna trecută sau cândva uh, în trecut, în care încercăm să discutăm propunerile din document. Multele dintre ele nu sunt problematice deloc. Va avea loc o sesiune imediat după această discuție, tocmai pentru a parcurge elementele. Sunt unele lucruri pe care nu le putem face și am spus asta și în plen și anume să schimbăm întreaga arhitectură a TISA. Suntem foarte, am progresat foarte mult cu negocierile, s-ar putea ca ele să se încheie înainte de sfârșitul anului, deci anumite clauze nu, pot, nu mai pot fi schimbate, însă vă amintesc că aceste clauze se aplică numai dreptului nostru de a discrimina între um, companii interne și externe. Deci um, dacă s-a deschis piața, nu pot uh, fi impuse măsuri discriminatorii. Dar dacă nu, nu putem, evident, asta nu poate uh, fi uh, afectat de TISA. Deci, clauzele ratchet și standstill nu împiedică nicio, niciun stat TISA să introducă noi reglementări, însă acest lucru trebuie făcut într-un mod nediscriminatoriu. Multe din celelalte propuneri cred că au fost deja preluate. Produsele cu utilizare dublă, pregătim uh, o propunere în acest sens, uh, ea va veni în octombrie. A durat ceva mai mult decât credeam, dar a fost complicat să găsim soluțiile potrivite. Este ceva uh, foarte important, încercăm să facem lucrurile bine, dar probabil că în octombrie vom avea o propunere. Cred, domnule președinte, că v-am uh, răspuns la toate întrebările. Sper că nu am uitat nimic. Uh, TDI, da, mă scuzați. Uh, am avut um, instrumentele de protecție a comerțului. Am discutat despre asta la Consiliu în urma crizei oțelului. Ne-am crescut nivelul de protecție unele lucruri le putem face fără a schimba legislația, pentru altele avem nevoie de acordul Consiliului. Discuția a fost una bună, constructivă. Multe din uh, propunerile din uh, referitoare la aceste instrumente de protecție comerciale uh, sunt necontroversate. Singura problemă este la regula privind taxele vamale reduse. Aici divi, Consiliul este separat, este divizat aproape jumătate-jumătate. Dar în orice caz încercăm să reducem uh, termenele și să uh, progresăm. Cred că președinția slovacă va trebui să facă lucrurile să progreseze în această toamnă. Vă mulțumesc foarte mult, spune președintele. Cred că a fost o dezbatere intensă. Uh, ne-ați răspuns la multe întrebări. Nu va fi, bineînțeles, ultima șansă să discutăm politica comercială a Uniunii Europene, inclusiv după decizia referitoare la Brexit. Vă mulțumim foarte mult și ne revedem în curând! So, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dragi colegi, doamnelor și domnilor. Continuăm și vom trece la punctul 4 de pe ordinea noastră de zi. Și este vorba de faimoasa legislație privind statisticile uh, referitoare la comerțul exterior. Acest act normativ îl discutăm din 2009. Am negociat cu Consiliul, am obținut un acord cu Consiliul în urmă cu 2 ani. Cred că a fost în urmă cu 2 ani. Eu am fost în uh, echipa de negociere a Parlamentului European, a fost înainte de Crăciun, toată lumea era fericită și apoi am primit uh, în mod informal informația din partea Consiliului că Consiliul nu acceptă rezultatul negocierilor noastre. În mod formal nu am primit niciodată acest uh, răspuns. Deci uh, această legislație a rămas în aer. Acum am încheiat acordul interinstituțional, am găsit o soluție pentru actele delegate și de punere în aplicare și aceste lucruri ar trebui să fie și ele incluse în acest act normativ. Consiliul a făcut acest lucru și vă pot confirma că po- poziția Consiliului corespunde în totalitate cu propunerea din trialog, incluzând prevederile pentru acte delegate și de punere în aplicare. Astfel, ne putem pregăti cea de-a doua lectură și eu voi pregăti un raport pentru următoarea reuniune din 13 iulie, astfel încât să putem acționa foarte repede la acest dosar. Pentru că este necesar să îl finalizăm cât se poate de repede. Dorește cineva să intervină pe acest subiect? Se pare că nu este cazul. Comisia? Nu. Punctul 5. Pe 3 februarie al acestui an, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind uh, TISA, um, pregătită de raportorul nostru, doamna Reding, și cred că a fost uh, un exercițiu impresionant. Mulți uh, deputați au sprijinit raportul doamnei Reding, deci am avut o poziție puternică pentru Parlamentul European pentru negocierile în curs. Am făcut apel la comisie să preia unele recomandări clare, astfel încât acordul să fie acceptabil pentru Parlament. După cum tocmai ne-a spus doamna comisar, au uh, ținut cont de această rezoluție și au venit cu o reacție. Astăzi putem uh, discuta uh, acest punct cu Comisia. Îl avem alături de noi pe negociatorul șef pentru negocia negocierile TISA, Christoph Kiner, îi urez bun venit și întâi aș dori să-i dau dumnealui oportunitatea să ne facă o prezentare scurtă a situației și apoi, bineînțeles, voi da cuvântul uh, raportorului nostru, doamnei Reding. Domnule Kinner, vă rog. Um... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mai întâi aș vrea să îi mulțumesc Parlamentului European pentru interesul și contribuția permanente la această negociere. Desigur, serviciile reprezintă peste 70% din PIB-ul nostru, dar doar un sfert din comerțul nostru extern, ceea ce arată încă o dată cât de importantă este această negociere pentru situația economiilor noastre. Creșterea acestui sector al serviciilor comerci și al comerțului va duce la uh, posibilitatea de creare de locuri de muncă și de prosperitate. TISA va fi și o ocazie pentru a arăta lumii înconjurătoare că agenda comercială face progrese. În context, desigur, o participare cât mai amplă la acest acord, în dorința de a deveni pe viitor un acord multilateral, este una dintre prioritățile cheie ale Uniunii Europene, susținută, desigur, cu putere și de Parlamentul European. În general, negocierile progresează destul de bine. Partenerii noștri dovedesc un interes sporit de a încheia aceste negocieri până la sfârșitul anului și, cu siguranță, așa cum a arătat și doamna comisar Malmström, Uniunea Europeană este angajată să joace rolul pe care l are de jucat în acest proces. În această perioadă destul de intensă a negocierilor, săptămâna trecută va începe o nouă rundă de negocieri pe marginea TISA, pentru 12 zile de negocieri la rând neîntrerupte, aș vrea să-mi exprim uh, sprijinul pentru recomandările echilibrate pe care le cuprinde rezoluția Parlamentului European. Aceasta reprezintă un echilibru foarte bun între interesele noastre ofensive și cele defensive în cadrul TISA. Și, și eu sunt de acord că e nevoie de un uh, acord cât mai ambițios pe teme cum ar fi comerțul digital pentru a asigura protecția datelor, serviciile de telecomunicații, de telecomunicații și serviciile maritime, de transport maritim și așa mai departe. Ne bucură de asemenea că multe dintre recomandările dumneavoastră sunt în realitate deja luate în seamă în cadrul negocierilor. Ele se regăsesc în negocieri și îmi pare rău că reacția noastră nu răspunde punct cu punct tuturor recomandărilor pe care le-ați făcut dumneavoastră și cu care noi suntem de acord. Poate că a fost o greșeală, dar uh, am considerat că lucrurile sunt cumva de la sine înțelese. Sigur că poate uneori e mai bine să și spui lucrurilor pe nume. Câteva exemple de astfel de situații, dacă îmi permiteți solicitarea Parlamentului European de a asigura, din punct de vedere juridic, dreptul de a se reglementa uh, sănătatea publică, siguranța și mediul. Această chestiune se regăsește deja în uh, GATS și nu se va schimba nici în TISA. Pot să reconfirm că, de asemenea, respectăm întru totul solicitarea dumneavoastră de a respinge uh, părților ne-TISA statutul națiunii cele mai favorizate. De asemenea, nu vom răspunde anumitor, ne, anumitor recomandări care nu se află în domeniul de aplicare al negocierilor noastre. De exemplu, idei ca anexa cu privire la transportul aerian să prevină situațiile în care transportatorii aerieni se întorc uh, fără încărcătură de la uh, destinațiile gazdă. Această chestiune intră Uh, în sub incidența Business Act și nu sub incidența negocierilor serviciilor Comisiei care se ocupă de aceste negocieri. Dincolo de asta, noi suntem de plin angajați de a informa mai în detaliu Parlamentul European cu privire la negocierile TISA, fie în cadrul grupului de resurse sau în orice alt for, pentru a vă informa cu privire la aspectele care considerați că nu s-au bucurat de suficientă atenție în răspunsul nostru ca urmare a raportului de follow-up pe care l-ați redactat. Noi însă vrem să ținem seama de de îngrijorările Parlamentului European și le luăm în calcul cu toată atenția în cursul negocierilor noastre și aș dori să vă dau câteva exemple de modificări pe care le-am introdus în Uh, oferta de acces la piață care a fost înaintată în mai, în urma anumitor îngrijorări pe care dumneavoastră le-ați înaintat. Și în felul acesta sper să răspund și anumitor întrebări pe care tocmai le-a adresat uh, domnul, doamna Keller, comis, doamnei comisar mai devreme. În oferta noastră am arătat clar acum că dreptul de a introduce sau de a se menține orice măsură cu privire la serviciile sociale indiferent de sursa de finanțare, publică sau privată, este de plin menținut. Același lucru și pentru planul de pensii public sau în ce privește uh, ajutoarele sociale, sistemul respectiv de prestații sociale. De asemenea, am arătat clar că sunt acoperite toate serviciile care beneficiază de orice fel de sprijin din surse publice sau de stat. E vorba de situațiile finanțărilor mixte, publice și private. Vrem să arătăm clar că se aplică o uh, garanție. Am uh, introdus această modificare în urma exprimării de către Parlamentul European a propriei poziții. De asemenea, înțelegem că e nevoie de o abordare precaută în ce privește angajamentele transfrontaliere în domeniul serviciilor financiare. În urma celor spuse de Parlament, ne-am garantat dreptul de a introduce orice fel de măsuri în acest domeniu pe viitor. Acestea au fost exemple de situații unde am luat în calcul în mod concret punctele de vedere ale Parlamentului European în oferta revizuită pe care am înaintat-o în mai la Geneva. Și acum dați-mi voie să mă întorc la câteva dintre recomandările despre care a vorbit deja domnul comisar Marström mai devreme, pe care le-am reflectat în raportul nostru dar pe marginea cărora poate că e nevoie de mai multă dezbatere. Și voi asculta cu toată atenția astăzi și pe viitor uh, îngrijorările pe care le-ar avea desprimat exprimat Parlamentul European pe marginea acestora. Aș dori mai întâi să reiterez faptul că Comisia va asigura că acordurile noastre comerciale, inclusiv TISA, respectă și vor continua să o facă rolul pe care îl joacă entitățile de, mm, pentru servicii publice în Uniunea Europeană. Deci, guvernele noastre vor putea să-și definească, organizeze, sprijine uh, sau furnizeze sau uh, să um, încredințeze altora furnizarea de servicii publice. În acest sens, uh, rezervele noastre în materie de servicii publice au fost reformulate în dispozițiile respective în urma celor pe care le-a exprimat Parlamentul European. Aceste dispoziții cred că sunt mai greu de înțeles, recunosc acest lucru, dar Niciuna dintre ele nu a fost niciodată obiectul unei contestări, nici în context bilateral, nici în context OMC, de când a fost semnat gaz acum 20 de ani. Mai mult este important că partenerul, partenerii noștri eh, comerciali ar dori ca Uniunea Europeană să-și țintească și să-și limiteze mai clar uh, rezervele în acest domeniu. Deci deschiderea unor, unor dezbateri în mod proactiv într-o situație în care nu există niciun fel de amenințare la adresa serviciilor noastre publice de pe urma aplicării unui astfel de uh, acord ar putea să aibă un uh, efect contraproductiv. Deci aici trebuie să, ne, să cumva să avem o logică de negociator. Sigur, eu susțin uh, obiectivul de menținere a serviciilor publice, dar uh, Cred că trebuie să nu cred că trebuie să schimbăm abordarea pe care o avem până acum, pentru că acest lucru ar putea duce la riscuri mai mari decât uh, avantajele posibile. Mai e o problemă. Chiar dacă reușim până la urmă să obținem un acord bun cu privire la serviciile publice în TISA, să zicem cu garanții mai generoase, mai explicite, mai clare decât cele din prezent, deci dacă ar fi să obținem un succes în acest efort, în cadrul TISA, chiar și asta nu va modifica la nimic la nivelul angajamentelor OMC, care vor continua să se aplice tuturor membrilor OMC, inclusiv participanților la acordul TISA. Deci modificarea abordării noastre aici ar risca mai degrabă să deschidă o cutie a Pandorei fără să aducă, de fapt, niciun fel de îmbunătățire din punctul de vedere al situației juridice actuale. În același fel, sunt convins că este în interesul nostru să avem o protecție a serviciilor publice uh, în cadrul uh, ofertelor noastre de acces la piață, pe care să o stabilim noi înșine în mod unilateral. Deci n-ar trebui să permitem tuturor participanților la TISA să facă acest lucru în, undeva în uh, acord. Aceasta a fost, de-al și una dintre recomandările dumneavoastră. O astfel de exceptare, în funcție de cât de mult succes vom obține în negocieri, uh, ar trebui să reamintesc că nu există în cadrul GATS și nu ar fi compatibilă cu ideea de a multilateraliza TISA. Dumneavoastră, în raport, spuneți de asemenea că nu trebuie să fim de acord cu niciun fel de dispoziție sau anexă în TISA care ar fi împotriva ideii de a transforma TISA într-un acord multilateral. Și încă o chestiune pe care aș dori să o abordez pentru a întări cele spuse mai devreme de doamna comisar Malmström. Dumneavoastră recomandați să excludem complet clauzele RACE și still. Și în follow-up-ul la raport spuneați că măcar ar trebui să ne asigurăm că acesta nu se aplică la sectoarele sensibile. Dar excluderea completă a acestora la această etapă târzie a negocierilor ne-ar aduce practic înapoi la momentul zero al negocierilor, la, la, în, ar pune în pericol arhitectura TISA ne-ar aduce de unde am pornit. Ori noi am negociat foarte mult cu partenerii TISA pentru a ne asigura că arhitectura generală a acestui acord să ne permită o eventuală transformare sau ulterioară într-un acord multilateral. Deci am bătut pentru această idee, RACE și Steel Close făceau parte din înțelegere și s-au bucurat și de sprijinul Parlamentului European. Acum e adevărat că între timp Parlamentul s-a schimbat în componența sa. Problema însă este că dacă ar fi să dăm curs recomandării acesteia dumneavoastră, asta ar însemna să-i punem cruce TISA. Bun, poate că cei care solicită lucrul acesta tocmai asta își doresc, dar să fim onești. Nu putem să cerem, uh, să nu putem spune că raportul solicită să punem capăt TISA. Nu, acordul vorbește de un, uh, raportul vorbește de un acord cât mai bun și echilibrat. Și pe aceeași temă a celor două clauze, răți în dorința dumneavoastră de a le exclude complet, ca măcar ele să nu se aplice sectoarelor sensibile. Păi tocmai că nu se aplică. Noi am eliminat toate sectoarele noastre sensibile din sfera de incidență a celor două clauze, acest și standstill. Și așa cum arăta și doamna comisar Marstrom mai devreme, cele două clauze se aplică numai tratamentelor naționale, obligațiilor la nivel național și nu accesului la piață dar putem spune și mai multe în acest domeniu. În calitate de negociator, eu consider că ar fi chiar împotriva intereselor Uniunii Europene să renunțăm la aceste două clauze, fiindcă ele sunt fundamentale dacă ne dorim un acord ambițios. Și Uniunea Europeană este cea mai mare, cel mai mare exportator de servicii din lume și unul dintre cei mai com competitivi. De aceea, cu aceste două clauze, de pierdut nu prea avem, poate chiar deloc, dar avem în orice caz mult de câștigat de pe urma aplicărilor, fiindcă, după cum spuneam, suntem deschiși furnizorilor de servicii din alte țări, iar proprii noștri furnizori de servicii au uh, foarte multe restricții de uh, întâmpinat atunci când își vând serviciile în afară. Deci astfel de clauze uh, ce fac ele? Ele garantează un rezultat cât mai ambițios al acestui acord pentru a exista mai multă reciprocitate și deschidere reciprocă a piețelor serviciilor pe care noi o acordăm în momentul de față, dar de care nu ne bucurăm uh, în mod reciproc în suficientă măsură. Sunt de acord și cu obiectivul de fond al Parlamentului European atunci când uh, acesta dorește ca TISA să fie folosit ca un instrument care să garanteze implicarea, uh, implementarea cât mai eficientă a convențiilor Organizației Internaționale a Muncii. Desigur că obiectivul acesta este lăudabil și îl împărtășim, numai că TISA nu este instrumentul potrivit pentru a obține acest obiectiv. Standardele internaționale cu privire la muncă sunt uh, în continuare susținute de Comisia Europeană și ne vom implica în continuare în consolidarea acestora la nivel internațional, în special a celor standarde care sunt cuprinse în cele opt convenții standard. Dar pentru să existe cerințe, dar ca să existe cerințe mai oblig, cu un caracter mai obligatorii, mai obligatorii din punct de vedere juridic în cadrul TISA, ar fi contraproductiv pentru obiectivul nostru de multilateralizare a TISA. Deci ar fi o derapaj de la obiectivul nostru de multilateralizare, care înțeleg că este un obiectiv pe care îl susțineți și dumneavoastră cu toată tăria și îl împărtășiți. În încheiere aș dori să mulțumesc uh, Comisiei dumneavoastră, domnule președinte, pentru interesul și sprijinul acordate negocierilor noastre. Rezoluția transmite un semnal puternic cu privire la importanța pe care o au serviciile, relațiile comerciale și încheierea negocierilor pe marginea TISA. Rămân angajat să colaborez cu dumneavoastră și colegii dumneavoastră din grupul de monitorizare și cu întregul Parlament European pentru a încerca să încheiem aceste negocieri cu, cât mai rapid iar rezultatul lor să fie unul bun și echilibrat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Vivian! Mulțumesc, domnule președinte! Aș dori să subliniez că munca pe care a depus-o comisia noastră împreună cu negociatorii, cu predecesorul domnului Kiner și cu domnul Kiner însuși, a fost de foarte bună calitate. Nu avem niciun fel de observații negative de făcut în acest sens. Scrisoarea domnului Kinner prin care solicită să nu ne, angajăm, să nu ne luăm angajamente care ar veni împotriva negocierilor a fost o scrisoare foarte pozitivă. Scrisoarea domnului Dematis după votul din plenară n-a mai fost chiar așa de pozitivă. Și am constatat de asemenea că, în urma votului, n-a existat o declarație de presă din partea Comisiei, un comunicat de presă din partea Comisiei, chiar dacă astăzi s-au oferit explicații foarte clare cu privire la cele două clauze rece și standstill. Pentru că noi am inclus uh, recit și standstill în textul nostru, Comisia a răspuns nu. În aprilie anul acesta, în uh, Colegiul Comisarilor s-a vorbit despre uh, înaintarea acestor negocieri și în ce privește China și asta se referă și la cele două clauze așa cum a explicat și domnul Chinar mai devreme, nu voi insista, referitor la rezervele noastre cu privire la um, utilitățile publice și aici există același gen de garanții pentru serviciile publice, cum ar fi uh, ceea ce a solicitat Parlamentul European, standardul de aur. Și înțelegem că s-ar putea deschide, mm, dacă ar fi să se uh, meargă pe această cale, s-ar putea deschide o cutie a Pandorei. Așa cum arăta și doamna Malmström în februarie și citez, proiectul de rezoluție face un apel la un carve-out orizontal acceptat de toți furnizorii de servicii publice și asigurări că toți participanții la TISA sub, uh, uh, uh, respectă Convenția Organizației Internaționale a Muncii. Eu consider că ambele afirmații sunt incorrecte, pentru că în ce privește serviciile publice am cerut o excludere totală de la accesul la piață al Uniunii Europene, a Uniunii Europene, a, din domeniul de aplicare al acordului, ceea ce nu înseamnă să fie excluse toate părțile. În al doilea rând, atunci când vorbim de convențiile Organizației Internaționale a Muncii, facem o declarație politică și nu e vorba de o precondiție pentru acord și nici uh, pentru capitolul privind dezvoltarea durabilă, care sunt elementele cele mai uh, importante din rezoluția noastră. Dumneavoastră le cunoașteți, și știu că în cadrul negocierilor v-ați, ați revenit asupra lor, de exemplu telecomunicațiile, vrem să deschidem acest capitol, ceva mai multă transparență mai ales, eliminarea um, plafoanelor de capital, achizițiile publice. Din câte înțeleg eu, acest capitol se bucură de prea puțin sprijin, însă ar trebui să ne asigurăm că TISA aplică uh, principiile tuturor uh, acordurilor de liber schimb. În ce privește transporturile, trebuie să ne referim la transporturile maritime, la drepturile uh, consumatorilor, iar în ce privește partea defensivă, cultura publică a serviciilor, mm, revenim mereu la acest lucru, pentru serviciile culturale mai ales, avem un carve-out foarte clar. Ele nu intră sub incidența acestor dispoziții, dar Parlamentul European și restul lumii are, de făcut formulat multe critici cu privire la uh, serviciile publice. Pentru utilitățile publice, clauza este foarte bună, dar ea nu, perf- nu e perfectă, pentru că se aplică numai modului 3 și nu și modurilor 1 și 4. Se aplică doar monopolurilor și nu uh, altor entități și doar accesului la piață și nu tratamentelor naționale. Cam de aici decurg unele îngrijorări care s-au tot exprimat de către reprezentanții serviciilor publice. Cu privește modul 1, serviciile digitale, cum ar fi serviciile financiare, financiare, chiar dacă în aceste domenii pot, poate exista arbitraj și poate exista și dumping social, uh, dacă nu există reguli uh, uh, comune, solide, tocmai de aceea le și solicităm. Iar în ce privește comerțul electronic, avem nevoie de garanții pentru protecția datelor, uh, criptare, neutralitatea internetului. Aceste lucruri sunt fundamentale, sunt absolut necesare. Deci, rămân multe semne de întrebare în foarte multe dintre aceste capitole. Considerăm că este foarte îngrijorătoare propunerea Statelor Unite Dar ce se întâmplă cu propunerea Japoniei și a Canadei cu privire la mm, garanțiile pentru protecția datelor, acum că e aproape uh, definitiv uh, mm, scutul uh, pentru viața privată, Privacy Shield? va face Comisia pași înainte în acest uh, domeniu, fiindcă Comisia are obligația de a pune protecția datelor și reglementările în materie uh, pe masa negocierilor, pentru că ele sunt, uh, fac parte din legislația obligatorie a Uniunii Europene. Cu privire la excluderea serviciilor publice, știu că am discutat despre uh, includerea sau nu a standardului de aur pentru aceste servicii publice, clauza privitoare la serviciile publice mai exact. De ce este reticentă Comisia în acest sens? Rezervele Uniunii Europene ar putea adopta, menține sau uh, revoca orice fel de măsuri cu privire la furnizarea, organizarea, finanțarea de servicii considerate ca fiind publice. De ce există reticente există reticențe la nivelul Comisiei cu privire la astfel de clauză, pentru că, iată, ea ar putea să reprezinte o soluție la problemele noastre. Așa cum arăta doamna Malmström, menținerea abordării de până acum nu cred că este și soluția. Referitor la transparență, uh, n-ar trebui ca practica pentru TTIP să se aplice și la TISA, și anume ca documentele de negociere să fie puse la dispoziția tuturor parlamentarilor. Când uh, se va face o evaluare de impact? Aceasta e o întrebare. Cam acestea ar fi întrebările pe care voiam să le adresez în această declarație preliminară. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează raportorii din umbră, mai întâi John. Mulțumesc! Doamna Reding a acoperit multe aspecte. O să încep prin a spune că munca la raportul adoptat în februarie a fost o discuție îndelungată și foarte utilă între grupurile politice, ceea ce a dus la această majoritate transpartinică pentru raport. Eu am socotit 48 de solicitări sau recomandări concrete din partea Parlamentului către Comisie în rezoluția noastră în documentul uh, de follow-up. Știu că ați vorbit și dumneavoastră și noi și bilateral, dar acolo s-au regăsit doar 18 din cele 48 de recomandări au fost avute în vedere. Și din cele 18, doar 9 dintre recomandările Parlamentului au fost avute în vedere de comisie. Și știți că acest Parlament are competențe sporite ca urmare a tratatului de la Lisabona. Și eurodeputații chiar privesc cu seriozitate aceste competențe. Volumul de muncă și de timp, nu doar la Comisia INTA, ci la toate subcomisiile care au redactat avize pentru Comisia noastră pentru a examina și a ne ocupa de negocierile la TISA. Deci cred că trebuie să existe o mai bună reflectare în modul în care reacționează Comisia pe viitor. Salut faptul că ați spus în introducere lucrul acesta, dar cred că e important de subliniat. O să mă refer la doar două dintre chestiunile cheie, pentru că multe au fost discutate, două cheie pentru grupul SID, mai întâi în legătură cu serviciile publice. S-a spus că cerem o eliminare completă din domeniul de aplicare și o, de la standardul clauzei de aur. Răspunsul Comisiei a fost că situația din prezent e suficient de bună și nu o să facem nicio schimbare. Și totuși, în această dimineață am auzit și am văzut că ați făcut modificări, ați schimbat unele dintre condițiile ofertei Uniunii Europene. Deci se recunoaște în interiorul Comisiei oarecum că actualele definiții nu sunt tocmai potrivite și cred că e nevoie de o procedură serioasă în care să examinăm cum sunt tratate serviciile publice în acordurile comerciale. Nu doar la TISA, ci și la acordurile comerciale bilaterale, pentru că sunt clar îngrijorări. Și doamna Reding s-a referit la faptul că doar <clears throat> anumite elemente sunt acoperite de dispozițiile actuale că e acces la piață, nu neapărat tratament național, sunt îngrijorări concrete și nu doar faptul că nu au fost uh, invocate cazuri care să conteste serviciile publice, ce auzim de la organizații care se ocupă de servicii publice. Am auzit și am văzut direct de la foști miniștri, laburiști din guvern, faptul că e un efect uh, de descurajare, care uneori e mai dificil de cuantificat și văzut, pentru că încă nu e niciun dosar pe rol în instanță, dar deci, miniștrilor li se spune că nu pot face ceva care e o cerere publică democratică din cauza unui angajament dintr-un acord comercial. Cred că avem nevoie de o mai bună metodă de lucru pentru a asigura că obiectivul ca serviciile publice, indiferent cum sunt organizate, finanțate și prestate, sunt cu totul excluse de la TISA, spune, și de la alte acorduri comerciale și pe viitor. E ceva cu atât mai important dacă această schimbare de la lista pozitivă se face la lista negativă sau hibrid. Acesta e primul aspect. Al doilea, în cu mobilitatea, la care nu s-a referit doamna Reding sau nu, la fel de mult, Raportul Comisiei se concentrează pe interesul ofensiv, afirmația că vede acest interes ofensiv pentru Uniunea Europeană, dar de fapt nu se spune nimic despre recomandările foarte amănunțite făcute de Parlamentul European în legătură cu garanții, îmbunătățiri substanțiale în uh, propunerea de angajamente. Și revin la ce am spus și am spus și doamna Armstrong în discuția anterioară despre îngrijorările oamenilor că nu ei beneficiază de forma globalizării. E nevoie de garanții eh, solide, mai ales la servicii care sunt prestate de oameni și condițiile de muncă sunt o parte cheie care stabilește dacă serviciul este bazat pe concurența loială sau, din potrivă, neloială. Acestea sunt îngrijorări cheie ale Parlamentului și uh, o prioritate absolută pentru grupul nostru în legătură cu OIM și închei în curând. Nu e foarte cinstit, cum a spus doamna Reding. Raportul n-a cerut ratificarea convențiilor OIM să fie incluse în TISA, pentru că recunoaștem faptul că sunt incompatibile cu GATT. Ce s-a cerut a fost acțiuni care să asigure că părțile la TISA ratifică și respectă convențiile OIM, ceea ce e cu totul altceva și să le amestecați, nu mi se pare foarte corect. Un ultim aspect, după cum spuneam, această comisie și Parlamentul vor avea în fine un veto în legătură cu acest acord comercial. Dacă avem un acord comercial în decembrie, termenul limită sugerat pe care vreți să-l respectați, trebuie neapărat să țineți cont îngrijorările deputaților din Parlamentul European dinainte, pentru că dacă nu, se poate ajunge la o situație în care toate eforturile dumneavoastră sunt degeaba, pentru că ne obligați să respingem tot ce ați pregătit, pentru că nu vine întâmpinarea îngrijorării publicului. Și raportul adoptat de noi a adus, s-a bucurat de o majoritate mal, masivă din partea tuturor grupurilor politice, reprezentarea îngrijorărilor publicului în legătură cu aceste negocieri. Și, prin urmare, trebuie să reacționați în mod adecvat. Mulțumesc. Mulțumim, Emma. S-a spus mult și sunt multe de înțeles. O întrebare mai generală legată de faptul că TISA și TTIP sunt genul de muncă în paralel acum. Ehm, TISA era sora mai mică care acum începe să strălucească. Există posibilitatea ca TISA să se încheie înainte de TTIP sau amândouă merg mână-mână și ce impact are una asupra procesului decizional la celălalt? și dincolo de acordul politic. Când vom putea vedea un acord final? Calendarul cel mai recent pe care l-am primit în această sală vorbea. Ne propuneam ca orizont de timp ianuarie. Va mai fi posibil? Sau ce se întâmplă cu TTIP-ul? Afectează progresul și la TISA. Și încă un aspect despre noile servicii care provoacă și ele o anumită problemă, nu numai la TISA, ci și la TTIP putem rezolva pe altă cale la servicii neclasificate pentru a arăta mai clar ce încercăm să realizăm? Mulțumesc. Mulțumim, domnul Culoglu. Mulțumesc, domnule președinte. Multe lucruri au fost deja spuse de colegi. Vreau să abordez lucrurile dintr-un punct de vedere politic. <clears throat> Suntem la 5 zile după referendumul Brexit și unul dintre motivele principale ale Brexitului a fost lipsa de respect pentru democrație. Ideea unor birocrați de la Bruxelles care decid sorta oamenilor. Și oamenii care votează, după cum s-a întâmplat anul trecut și în Grecia, voturile lor nu sunt uh, respectate sau sunt pedepsiți pentru ce au votat. Și acum avem acest acord și Parlamentul a votat și a insistat asupra unor aspecte foarte importante, cum ar fi Convenția OIM, sau diverse alte dispoziții, cum ar fi clauza legată de standstill. Și acum vine comisia, spune, nu, nu, nu, nu putem să respectăm votul nostru, nici vorba. Nu putem să impunem o ime celorlalți. Nu, nu, nu. Nu putem să impune clauzele, pentru că asta e arhitectura acordului. Păi și atunci ce mai face Parlamentul ăsta? nu putem discuta decât culoarea ferestrelor, nu și arhitectura clădirii și nimic altceva? Noi decidem sau nu? Trebuie să ne spuneți. Dacă așa stau lucrurile, atunci de ce mai facem toate eforturile astea? De ce mai muncește doamna Reding și toate colegile? De ce discută de luni și luni în șir? Spuneți-ne ce mai facem, spuneți-ne <clears throat> ce nu vă place deloc la comisie. Dar Comisia spune că dacă ne atingem de aspectul respectiv, atunci întregul acord se prăbușește. Bine, dacă așa stau lucrurile, atunci să se prăbușească, pentru că dilema e foarte clară aici, după Brexit. Fie pică bric, eh, tisa, fie continuă Titanicul așa cum mergea și înainte și Lumea sărbătorește pe punte și Titanicul Uniunii Europene o să se scufunde după ce se ciocnește de iceberg. Asta e dilema cu care ne confruntăm. Și trebuie să ne spuneți dumneavoastră ce avem de făcut sau ce preferați dumneavoastră. Noi preferăm ca Uniunea Europeană să fie salvată și respectându-se democrația. Parlamentul European trebuie să fie respectat atunci când votează ceva. Mulțumesc. Mulțumim. Scăcără. Mulțumesc. În legătură cu câteva aspecte, mai întâi cu rece și standstill, n-aș fi de acord că e un argument suficient să se spună că nu se aplică decât tratamentului național și, prin urmare, că nu e nicio problemă aici, pentru că autoritățile naționale <clears throat> s-ar putea să fie obligate să introducă noi măsuri pe viitor în scopul de reglementare care, de fapt, în practică, ar putea fi considerate în practică ca având caracter de discriminare și măsuri care se aplică formal și investitorilor interni și străini care pot fi considerate ca fiind în încălcarea tratamentului național, pentru că acest concept de tratament național e definit destul de general. Dacă ne uităm la servicii financiare, cerințele de sume minime de capital pentru bănci ar putea, de facto, să fie o discriminare deci cred că nu e suficient să spunem că doar tratamentul național, deci nu avem probleme. Eu cred că sunt multe probleme potențiale acolo. Și lista hibridă e un mare obstacol pentru multilateralizare și cred că trebuie să ne ocupăm și de asta. Dacă vrem să multilateralizăm sau dacă spuneți că nu asta e prioritatea, dacă se întâmplă, chiar dacă nu e prioritate, pentru noi era clar la negocierile de la Parlament că și multilateralizarea e o prioritate în legătură cu excluderea serviciilor publice, sunt de acord cu ce s-a spus deja, că nu e suficient. Apoi, convențiile OIM, și eu sunt de acord cu ce s-a spus. Și în plus, pentru că auzim argumentul <clears throat> adesea că nu e locul potrivit să vorbim despre oime. Unde credeți că e locul potrivit să introducem cerințele oime? Pentru că dacă toate locurile sunt greșite, ce mai rămâne? Dar sunt de acord că trebuie să includem în legătură cu dreptul de a legifera sau reglementa. Ați spus în răspuns că nu va fi pus sub semnul întrebării. Da, sună frumos, dar nu putem rămâne la nivel general. Puteți să ne spuneți în amănunt cum o să vă asigurați că veți respecta ceva sigur din punct de vedere legal pentru dreptul la reglementare, ce nu se face cu o clauză generală. Dacă spunem doar că așa stau lucrurile. Și dreptul la reglementare e definit în prezent de dispozițiile legate de excepție de la obligațiile dintr-un acord, care sunt la articolul 14 din GATS și pista a copiat și a lipit, dar articolul respectiv din GATS are o listă limitată de excepții și e deja <clears throat> vechi de 20 de ani. Lucrurile s-au mai schimbat între timp, deci cred că e nevoie de o modificare. Și apoi în legătură cu revizuirea anexei 2 și a rezervelor de acolo, făcut exercițiul de revizuire cu statele membre, nu suntem implicați acolo. Puteți să ne oferiți niște amănunte? Care a fost rezultatul? Ce rezerve au fost reduse, departate, puse în altă parte? Și, de fapt, veți înainte o ofertă revizuită în baza acestora? Dacă da, când? Și cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Beghin. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu celor spuse de colegii antevorbitori și vă reamintesc că în rezoluția adoptată în luna februarie, Parlamentul European își exprimase punctul de vedere cu privire la TISA, reiterând că standardele europene nu sunt de vânzare. A făcut-o cu o foarte amplă majoritate. Și sigur că, deși textul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, cred că Comisia ar trebui să-și aducă aminte că Parlamentul European este cel care are ultimul cuvânt cu privire la toate tratatele internaționale. Mă adresez așadar Comisia arătându-i că, da, e adevărat, aceste recomandări nu au caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, dar nu sunt niciun fel de uh, recomandări la cart trebuie citite urmărite și dacă se poate și dacă se decide să, se, să li se dea curs, să li se dea curs integral, nu numai așa să se aleagă cele care sunt pe placul comisiei. Aș dori să atrag atenția mai ales cu privire la faptul că Parlament, Parlamentul a solicitat excluderea cauzei de standstill, dar în documentul de la up se declară liniștit că nu se va da curs acestei solicitări și că Comisia va continua să negociere fără să țină seama de ce a cerut Parlamentul. Chiar și cu această precizare, e evident că îngrijorările noastre vizează toate liniile roșii pe care le formulaserăm, chiar dacă Comisia nu a declarat că dorește să le ignore. Dacă se va decide ceva cu privire la atingerea propriilor obiective, asta nu înseamnă că Comisia trebuie să se folosească de o astfel de scuză pentru a ignora pur și simplu votul din Parlamentul European, pentru că acest lucru ar putea să producă repercusiuni în cadrul votului devenit final. Domnul Ferrand. Mulțumesc. Obiectivul tratatului cu privire la servicii, evident, acela de a avea o abordare <clears throat> mondială și contrar afirmațiilor uh, ipocrite ale celor care aparatiza, statele nu mai pot să reglementeze. Iată de ce concurența la servicii va deveni treptat mondială. Cu toate tratatele de liber schimb pe care Uniunea Europeană le aplică, am văzut că industria europeană a fost uh, slăbită, că șomajul, din păcate, a crescut uh, vertiginos și că tot mai mult e o confruntare între salariații din Europa uh, și cei din afara Uniunii Europene cu salarii mici. Acum Uniunea Europeană vrea ca salariații din sectorul serviciilor să fie și în concurență oarecum mai direct și implicând aceleași cauze și efecte, adică multinaționalele vor putea să se servească și să profite de această mană cerească, în timp ce sectorul serviciilor, din păcate, va fi victima unei hemoragii de locuri de muncă. Putem atunci să ne întrebăm în această prezentare în comisie și anume dacă datele privatele europenilor vor fi și ele libere în toate țările, inclusiv SUA, ceea ce înseamnă că Comisia Europeană să accepte ca cetățenii europeni să fie spionați de NSA. O ultimă întrebare pentru Comisie. Puteți afirma că nu va exista un mecanism de arbitraj care să permită multinaționalilor să atace statele în fața unei justiții private excepționale dacă o schimbare de standarde nu e pe placul lor. Mulțumesc. Mulțumesc, Imodele. Mulțumesc, domnule președinte. Când suntem deprimați, e bine să venim la Comisia de Comerț Internațional. Ce mi se pare minunat în materie politică comercială e că interlocutorii noștri, indiferent dacă sunt de la Comisie, dar și din statele membre, ca să spunem avem, sunt întotdeauna plini de entuziasm, o abordare pozitivă, plină de încredere și astăzi e formidabil pentru că noi suntem cam deprimați având în vedere contextul european pentru că, pe de o parte, sunt unii care spun la TIS avansăm, trebuie să mergem chiar și mai repede. Ni se spun și lucrurile atâtea, dar e riscul să pierdeți Parlamentul pe drum, spre deosebire de reprezentantul Comisiei, dar și doamna comisar oarecum. Sunt totuși dezacorduri între textul pe care l-am votat noi aproape în unanimitate, ceea ce e rar la comerț internațional în Parlament, și răspunsul Comisiei Europene. Sunt dezacorduri și probleme reale și George și alți uh, vorbitori, nu o să revin la chestiunea COIME, serviciile publice și acolo răspunsul dumneavoastră mi se pare cu totul nesatisfăcător. Revin la standstill și la recet, aceste două clauze. Ați înțeles că ne vom concentra pe asta. De ce? Pur și simplu pentru că sunt niște aberații democratice și oamenii când o să le vorbiți despre TISA puteți să le spuneți tot ce vreți, că trebuie să adaptăm politica de comerț internațional la comerțul electronic, revoluția digitală, o să se concentreze pe asta și o să aibă dreptate. Și întrebarea pe care vă pun eu oarecum este, de ce e atât de important? De ce e atât? Și tu, nu, nu, nu, de asta nu putem să ne atingem. Care sunt statele sau întreprinderile? Pentru că de multe ori asta mă întreb. Cine consideră că aceste două clauze chiar nu pot fi atinse? Care sunt interesele ale cui să le menținem? Când știți foarte bine că dacă așa stau lucrurile, există un risc foarte mare ca Parlamentul European să nu voteze. Eu înțeleg că nu vreți să vă atingeți de arhitectură și să ne pretindem că nu se întâmplă nimic nici în Europa, nici în Parlament, dar rezultatul este că nu o să mai fie niciun tiza. Putem să ne bucurăm sau să ne pare rău, nu știu eu de ce parte o să fiu, dar nu înțeleg, nu înțeleg încăpaținarea dumneavoastră la această chestiune ca la altele. Și am putea reveni. <clears throat> Ce regret eu este că, în ciuda unui context european foarte tulbur, plin de probleme, unde la probleme de comerț internațional e o aspirație la mai multă transparență, la deliberări democratice, Dumneavoastră, din nou, sunteți cu afacerile obișnuite, ceva cu totul depășit, ca și cu domnul Matis am spus. Nu, nu schimbăm nimic, totul e minunat, în cea mai frumoasă, din păcate nu, și la un moment dat va trebui să ascultați ce vă spun parlamentarii. Inma. Mulțumesc, Ima. Președinte, <clears throat> si eu me sumo a esta... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu cele spuse. Aș vrea să încep cu o observație generală, după ce am ascultat-o pe doamna comisar. Doamna comisar a spus că este de acord cu noi în ceea ce privește comerțul ca instrument pentru a promova și apăra drepturile omului, uh, Um, și așa mai departe, și pentru a îmbunătăți condițiile de viață ale oamenilor și nu sunt discursuri goale. În tratatul de la Lisabona sunt prevăzute competențe pentru Parlamentul European care decide dacă spune da sau nu unui acord. Deci, uh, Parlamentul trebuie să spună în ce condiții poate sprijini un acord, trebuie ținut cont de asta trăim într-un context în care cetățenii europeni au uh, așteptări mult mai mari pentru a ști ce facem și de ce. Există atitudini care țin de trecut. Trebuie, nu mai trebuie să le acceptăm. Dacă nu lucrăm pentru ca drepturile sociale, drepturile de lucru uh, să facă parte din toate convențiile și acordurile comerciale și convenția OIM, dacă nu este inclusă, vom ajunge în situația în care nu vom mai putea să fim de acord cu niciun fel de acord comercial. Există o serie întreagă de rezerve ce trebuie luate în considerare pentru a asigura protecția serviciilor publice. Cred că suntem în fața unei crize brutale, Brexitul, regret uh, foarte mult uh, rezultatul referendumului. Mi-ar fi plăcut să nu fim în această situație, însă alegerile sunt uh, ocazia cu care poporul se exprimă și trebuie să fie ascultat și consecințele să fie trase. Trebuie să, repun, să răspundem la așteptările acestor oameni, inclusiv în ceea ce privește acordurile comerciale trebuie ca uh, cetățenii să fie pe primul loc. Mulțumesc, spune doamna Miner. După cum a spus doamna Malmström în această dimineață, negociatorii au o abordare clară și TISA uh, e pe patul de moarte. Dacă îi ascultăm pe deputați, uh, și dacă vă ascultăm, uh, uh, acest ISA este uh, mort deja pentru că nu există mandat pentru a negocia clauzele ratchet sau standstill. Iar aceste clauze vor împiedica să continuăm pe această cale. Cum să ajungem la un acord în aceste circunstanțe? Comisia Europeană nu este dispusă să impună prevederile OIM ca prevederi cheie. Asta înseamnă că până la urmă tot pe spinarea lucrătorilor se va încheia acest acord. Ce facem cu uh, munca copiilor, munca forțată, discriminarea, salariile egale? Ce facem cu acordurile uh, în ceea ce privește piața forței de muncă? Uh, eu nu cred că TISA este calea cea bună. Deci, domnule Chiner, ați auzit foarte multe întrebări, uh, mesaje clare, recomandări și acum aveți posibilitatea să reacționați. Aveți 5 minute la dispoziție. În 5 minute, mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie, în primul rând, să spun că mă bucur foarte mult că ducem această conversație. Consider că toate acestea sunt un proces și că discuția trebuie să continue și eu vă stau la dispoziție pentru asta. Cu dumneavoastră, cu doamna Reding, cu grupul de monitorizare și cu toți uh, dintre dumneavoastră și inclusiv pe bază individuală dacă doriți acest lucru. În această dimineață, s-ar putea să vă surprindă, dar ceea ce am ascultat uh, mă liniștește pe multe subiecte, lucrurile nu le vedem la fe- atât de diferit pe cum credeam. Într-adevăr, noi v-am citit recomandările și am citit în ele că trebuie ca convențiile OIM să fie aduse în TISA. Mulți dintre dumneavoastră mi-au spus în această dimineață ca, că solicitarea dumneavoastră este ca UE să continue să sprijine implementarea uh, convențiilor OIM de către partenerii TISA. Asta este ceva ce facem deja independent de TISA în cadrul dialogurilor bilaterale. Am ascultat multe argumente în ceea ce privește clauza privind serviciile publice și nevoia unei um, clauze aurite în acest sens, dacă asta ar trebui să fie complet eliminată sau spe, scos special din acord sau un acord uh, bilateral. Discutăm despre asta, dar iau notă de îngrijorările dumneavoastră. Este un proces uh, pe rol și ascultăm prezența noastră aici ca echipă, prezența doamnei Malmström în acest uh, dimineață este un semn că vă ascultăm și că uh, lucrăm și între sesiuni și încercăm să găsim soluții. În ceea ce privește soluțiile publice, am încercat să explic uh, motivele pentru care nu ar fi util, pentru care ar amenința situația de care beneficiem acum și nu am auzit foarte multe argumente împotrivă. Am auzit multe argumente despre impactul Brexitului, despre faptul că trebuie să-i ascultăm pe oameni, da, bineînțeles, una dintre interpretările votului poate să fie că atunci când decidem ceva trebuie să analizăm faptele și exact asta am încercat să aduc în fața dumneavoastră, faptele, când v-am explicat dificultățile reale ale unei astfel de, uh, de mișcări. Dar, bineînțeles, uh, cu mare plăcere uh, voi continua să discut dumneavoastră pe acest subiect. Am ascultat multe comentarii Uh, referitoare la faptul că, așa cum a spus Jude Curtin Darling, am răspuns numai la 18 din 48 uh, cele uh, solicitări specifice. Dacă le numărați, veți vedea că sunt mai mult de 48. Multele dintre ele se repetă și, din nou, după cum spuneam, poate că am considerat că este de la sine înțeles că majoritatea dintre ele uh, nu sunt controversate și v-am dat câteva uh, exemple de astfel uh, de uh, solicitări în introducere. Dar, bineînțeles, putem continua să discutăm asupra unei liste mai detaliate de astfel de cereri. Și acest lucru ar putea fi util. Am auzit multe întrebări referitoare la nevoia de a ne asigura că TISA va asigura liberul flux al datelor, dar în același timp ar trebui să asigure și să protejeze datele uh, personale. Știm că acesta este un drept fundamental și suntem de acord cu asta. A existat o întrebare specifică dacă în iulie vom continua cu asta, acum că uh, scutul uh, de viață privată a fost adoptat. Nu știu încă, deocamdată cooperăm cu colegii de la DG Justice pentru a vedea cât loc, cât spațiu de manevră avem. Bineînțeles, vom uh, încerca să facem uh, progrese, dar trebuie să vedem cât de repede putem uh, parcurge procedurile interne. Nu cred că vom fi pregătiți în aproximativ 10 zile. Jude Curtin Darling a întrebat de ce am schimbat elemente din oferta noastră privind serviciile publice dacă sistemul existent este atât de bun pe cât tot spunem noi că este. Viziunea noastră este că, de fapt, nu am schimbat aceste prevederi. Am încercat să aducem unele clarificări prin care să explicităm ceea ce am spus noi dintotdeauna că a fost situația și anume în, caza unei, în, în cazul unei finanțări mixe, în momentul în care există un sprijin de stat, ar intra, um, ar interveni această uh, garanție. Multe comentarii în ceea ce privește clauzele ratchet și standstill. V-am oferit viziunea mea ca negociator, încercând să apăr interesele Uniunii Europene indiferent de retori, nu am, am intrat în argumentația dacă este democratic sau nu, ascult Parlament, Parlamentul European, sunt de acord că reprezintă voința poporului european, sunt uh, foarte dispus să discut asta cu dumneavoastră aici, iar faptul că nu toată lumea este de acord este, poate fi un semn de democrație. Însă, eu funcționez pe baza unui mandat de negociere și mandatul de negociere sprijină negocierea pe baza abordării hibride pe care o avem în TISA. Deci, cineva m-a rugat să fac o listă cu țările care sprijină aceste etape, în aceste prevederi. Este foarte ușor. Am 28 de state membre care vor să negociez pe această bază și 22 de state partenere TISA care vor să negociez pe această bază. Tocmai de aceea uh, am spus că nu putem să schimbăm poziția de negociere. Asta ar bloca întregul proces. Am un mandat care este în conflict cu solicitarea dumneavoastră. Bun, acum un funcționar al Comisiei poate să asculte Parlamentul European și să negocieze împotriva propriului său mandat, nu știu dacă asta ar fi mai democratic decât exercițiul de a dezbate cu dumneavoastră. Însă pe aceste uh, puncte am încercat să aduc uh, în discuție faptele, am ascultat însă multe argumente politice Argumentele politice, bineînțeles, sunt foarte importante. Sunt lucruri pe care le luăm în considerare și încercăm să le uh, includem în dezvoltarea uh, pozițiilor noastre. S-a întrebat dacă TISA poate să fie încheiat înainte de TTIP. Nu știu, am înțeles că negocierile TTIP uh, um, sunt dificile, însă este destul de logic din punct de vedere tehnic. TISA face parte din, o din face parte din agenda TTIP, partea de servicii. Poate că nici nu este cea mai dificilă din uh, TTIP, deci s-ar putea ca TISA să fie uh, încheiată înainte de TTIP, cel puțin uh, la nivel conceptual. Și dacă asta s-ar întâmpla, am folosit TTIP pentru a merge dincolo, mai departe de TISA, dacă am considerat că acest lucru este util. Doamna Keller în ceea ce privește exercițiul uh, de rezervă um, cu statele membre, este un proces în curs. Încercăm să eliminăm rezervele uh, statelor, dar nu vom folosi asta la TISA pentru a face propunerea noastră, oferta noastră. Pot să vă spun asta categoric. Încercăm să uh, uh facem în așa fel încât, de exemplu, uh, să evităm situațiile în care avem două rezerve exprimate în același timp uh, care creează incertitudine juridică. Dar nu vom folosi asta la TISA, este clar. O S-ar putea însă să folosim asta în alte uh, procese de negociere. La TISA însă nu o vom face și despre asta discutăm aici. Cineva a spus că TISA ar fi finalul dreptului de reglementare nu este adevărat. Există un articol specific despre dreptul de reglementare în TISA. Ați primit toate textele TISA, continuați să le primiți și proiectul pentru acest text este în documentul, în, în pachetul de documente pe care le, le primiți. Eu nu știu care va fi versiunea finală, dar vom continua să discutăm asta cu dumneavoastră și statele membre. Nu va exista ISDS, pot să vă confirm acest lucru, că nu va exista așa ceva în TISA, deci referitor la protecția investițiilor, va exista numai o prevedere referitoare la litigiile între două state. Atât, mă opresc. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Dați-mi voie să vă asigur că nu este necesar să aduceți dumneavoastră faptele în Parlamentul European. Parlamentul European discută deja pe baza faptelor și, bineînțeles, face unele judecăți politice. Și vă mulțumesc pentru că spuneți că ascultați, pentru că ascultatul este prima etapă înspre făcut. Și, până la urmă, cred că putem găsi o cale pentru a aborda toate acestea. Mulțumesc încă o dată, domnule Kiner. Trecem la punctul 6. Trialogurile în curs. Unul singur. Am uh, primit un rezultat a trialogului privind minerele de, din zone de conflict. După patru trialoguri, cred că avem un acord privind un angajament clar, uh, privind orientările um, obiectivelor de dezvoltare, dezvoltare durabilă, în toate articolele. Am primit uh, un uh, acord, am obținut un acord privind uh, întregul uh, proces în aval și în amonte. Este o realizare pentru Parlamentul European. Acordul politic referitor la asta trebuie să fie transformat într-un text concret. Activitatea tehnică este în desfășurare. Deci, uh, după uh, bunurile în domeniul torturii. Acum avem, iată, un nou rezultat pozitiv pentru Parlamentul European. Nu dorește nimeni să intervină, foarte bine. Trecem la punctul 7. Ajungem la proiectul de recomandare de acord. Raportor este domnul Borelli referitor la patru acorduri ce țin de spațiul economic european. Nu știe nimeni. Poate că acest regulament va trebui să fie schimbat în curând, din nou, pentru a acomoda un nou partener. Dar să vedem. Deocamdată este UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, în contextul se. Mă bucur că este prezent ambasadorul Islandei la Uniunea Europeană, doamna Elas Dortir. Felicitări pentru victoria echipei dumneavoastră de fotbal. A fost uh, oarecum o surpriză, dar și este prezent și ambasadorul Norvegiei pe lângă Uniunea Europeană, doamna Ingrid Schlaud. După aceea, după ce voi da cuvântul raportorului, vă voi da cuvântul și dumneavoastră. Domnul Borelli nu este prezent, este la conferința președinților. Doamna Beghin îl va înlocui. Eh, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi exprima în numele colegului meu, David Borrelli. Relațiile dintre Uniunea Europeană și țările din spațiul economic european din 1994 uh, se bazează pe principiile și regulile de funcționare a pieței unice. Acordul de liber schimb în vigoare cu aceste țări cuprinde cele patru libertăți care se referă la piața unică, la circulația bunurilor, serviciilor, mm, uh, oamenilor și capitalurilor precum și concurență, transporturi, energie și cooperare economică și monetară, uh, regulile în aceste domenii. Există, de asemenea, politici sociale, siguranța în domeniul sănătății, dreptul muncii și, libera, și egalitatea de tratament între femei și bărbați. În ce privește mediul uh, și alte politici însoțitoare, cum ar fi cele care vizează dezvoltarea tehnologică și cercetarea, care nu se bazează pe achiul comunitar sau pe acte obligatorii din punct de vedere juridic, ci pe proceduri de cooperare. În acest context, de la intrarea în vigoare a acordului din 1994, aceste acorduri au contribuit la reducerea disparităților economice și sociale în baza articolului 115 din acord. Norvegia a venit cu propria sa contribuție prin intermediul unui mecanism financiar uh, norvegian separat. De asemenea, au demarat uh, negocierile cu Islanda, Liechtenstein și Norvegia. În paralel cu aceste negocieri s-a demarat un examen, o reexaminare a protocolului cu uh, Islanda și Norvegia cu privire la pescuit și produsele de pescuit în baza protocolurilor din acordurile de liber schimb cu protocolurilor din acordurile de liber schimb cu Norvegia și Islanda. În 17 iulie 2015 s-a semnat acordul dintre Uniunea Europeană și Islanda, respectiv Principatul Liechtenstein și Regatul Norvegiei cu privire la un mecanism financiar pentru 2014-2021 2021 între acordul dintre Norvegia și Uniunea Europeană cu privire la un mecanism de financiare norvegian pentru perioada 2014-2021. De asemenea, un protocol suplimentar cu, la acordul dintre UE și Norvegia și între UE și Islanda. În contextul reînnoirii acestor acorduri, se vizează o sporire a contribuțiilor financiare cu 11,3% mai mult față de perioada 2009-2010, 2,8 uh, miliarde de euro în plus. Vor beneficia Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Lituania, Letonia, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia și Slovenia. Proiectele de finanțat sunt în diferite sectoare, în special inovarea, șomajul rândurilor tinerilor, energie, mediu și schimbări climatice. Pe lângă negocieri cu privire la reînnoirea mecanismului financiar, s-au reanalizat protocoalele UE Islanda și UE Norvegia cu privire la comerțul cu pește și produse de pescuit. La sfârșitul negocierilor s-a luat decizia de a se acorda noi concesii ambelor țări pentru perioada 2014-2021. Aceste concesii vizează în special reînnoirea concesiunilor pentru perioada 2009-2014 cu ușoară creșterea concesiunilor pentru anumite uh, linii tarifare și reînnoirea celor precedente pentru alte linii tarifare. Norvegia își va reînnoi dispozițiile cu privire la tranzitul de pește și produse din pescuit pentru o perioadă de șapte ani, începând de la perioada de la care vor fi aplicate provizoriu noile concesii. În baza articolului 218 alineatul 7 din TFUE este necesară adoptarea de către Parlamentul European pentru a permite Consiliului să adopte o decizie cu privire la încheierea acordurilor și a protocoalelor suplimentare în această materie. Analizând uh, aceste acorduri și protocoale ca fiind o consolidare a cooperării și sinergiilor între Uniunea Europeană și țările din spațiul economic european, Parlamentul primește uh, recomandarea de a-și da acordul pentru încheierea acestor acorduri și a protocolelor sale uh, adiționale. Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului ambasador Elastontie, Dontie, doamnei ambasador. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru invitația de a participa la această ședință pe o temă atât de importantă. Știm că Comisia se ocupă de teme foarte presante, TTIP și stabilirea relațiilor comerciale cu Regatul Unit în urma Brexit. Sunt două subiecte pe care le urmărim și noi cu toată atenția și care ne interesează în mod deosebit, pentru că noi participăm la piața internă prin acordurile privind spațiul economic european. Vă urăm de aceea mult succes în negocierile viitoare și vom colabora cu dumneavoastră ulterior și pe această temă, în acest format sau într-un alt format, într-un alt format al dialogului. Dar revenind la acord, acordul supus discuției astăzi, voi începe prin a vorbi în numele statelor EFTA, făcând o scurtă declarație împreună cu colegul, colegii islandezi și norvegian, norvegieni. Ne bucurăm cu toții, desigur, că am putut semna acordul cu privire la mecanismul financiar pentru perioada 2014-2021 în data de 3 mai anul curent. Acest acord este al patrulea consecutiv din timpul spațiului de economic european și reprezintă 1,5 miliarde de euro pentru o perioadă de șapte ani. Este unul dintre cele mai ambițioase eforturi pe care le-au depus până acum statele din spațiul economic european și EFTA. Așa cum s-a arătat, Acordul reprezintă o creștere cu peste 11% față de perioada precedentă a granturilor. Mecanismul uh, introduce și elemente noi care considerăm că vor spori impactul pozitiv al granturilor spațiului economic european și care țin seama de provocările actuale. În noua perioadă se va pune accentul pe mediul, societatea civilă, drepturile sociale și, în, același, în aceeași măsură, pe cercetare, competitivitate și inovare. Actualele provocări sunt și ele vizate, în special migrația și șomajul în rândurile tinerilor. În general, obiectivul este o mai strânsă aliniere între prioritățile EFTA și UE, iar procesele vor duce la mai multă sinergie și comparabilitate între mecanismele noastre și politicile europene. Întrucât acordul a fost semnat în mai, am, deja, am trecut deja rapid la punerea sa în aplicare pentru la ținerea, de a să ține seama de el. El a fost adoptat în, parlamentul, în parlamentele naționale, deci se poate trece la începutul toamnei la aplicarea sa provizorie negocierile în continuare între statele noastre și cele 15 state beneficiare se vor, s-au inițiat deja la începutul acestei luni. Ele sunt desfășurate în baza principiilor cunoscute și ar putea să dureze până la un an. Cu alte cuvinte, noi dorim să încheiem cât mai rapid negocierile bilaterale, dar ne așteptăm ca procesul de negociere să se încheie cel târziu la începutul viitoarei veri. Avem, deci, un an pentru a ne pune de acord asupra gestionării concrete a programelor. Asta înseamnă că majoritatea lor nu vor începe să fie pusă în aplicare decât în 2018, ceea ce înseamnă că 30 aprilie 2024 este data finală pentru punerea lor în aplicare. În ce privește programele de cooperare regională și societate civilă, s-ar putea că ele să înceapă să fie puse în aplicare și înainte. Negocierile cu privire la continuarea granturilor uh, au fost dificile și uneori, uh, și în orice caz lungi, dar sperăm ca ele să ducă la o contribuție majoră la reducerea disparităților sociale și economice între zonele economice europene și să ducă și la consolidarea relațiilor dintre statele noastre. Contăm și pe sprijinul dumneavoastră pentru a atinge acest obiectiv. Aș dori să mai subliniez câte ceva în legătură cu granturile. Contribuția financiară din partea statelor EFTA este cea mai mare de până acum. Cele trei state contribuie, contribuie în mod egal în baza PIB-ului, este vorba de cam jumătate din ceea ce alocă Islanda pentru dezvoltarea internă. În ce privește protocoalele adiționale, ne bucură în numele Islandei că am reușit să ajungem la o țintă de acord la piețe mai bună față de perioada precedentă. Însă pentru produsele de pescuit, aceste, aceste, comerțul cu acesta se bazează pe acordul din 1992 și respectiv 1972, vechiul EFTA bilateral. Și credem că nu se respectă cerințele de pe piață și modul în care funcționează piețele în prezent. Sperăm de aceea ca în viitorul apropiat să deschidem un dialog corect pentru a revizui condițiile existente de import de pește și produse din pește din Islanda în Uniunea Europeană, inclusiv actualele tarife și uh, cotele tarifare aferente. Sorry. Um, good afternoon. Bună ziua, dragi colegi, în numele Norvegiei aș dori să vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la analiza pe care o face Parlamentul European cu privire la semnarea protocolului și acordului de anul acesta din mai. Pe lângă cele spuse, s-a semnat și un acord cu privire la mecanismul financiar norvegian pentru aceeași perioadă, precum și uh, protocoale adiționale cu privire la accesul la piață pentru produse din uh, pește. Avem 13 um, state beneficiare în programe, uh, în aceleași domenii de programe ca și cele care vizează granturile SEA. Uh, Sunt 2,8 miliarde de euro pe care le va pune la dispoziție Norvegia, din care Norvegia va pune la dispoziție 2,7 miliarde. Este unul dintre cele mai ambițioase eforturi pe care le-au depus țările noastre până în prezent ne punem accentul pe societatea civilă, drepturile fundamentale, mediu, dar se pune accentul în mai mare măsură acum pe competitivitate și cercetare, ținând seama de provocările existente pentru a se atinge obiectivele de coeziune. Noile granturi vizează și uh, provocările din prezent legate de migrație și azil, uh, unul dintre sectoarele fundamentale în statele beneficiare în acest sens îl reprezintă sectorul justiției și afacerilor interne. Vrem să promovăm cooperare regională intensificată cu obiectivul concret de a promova de asemenea angajare cât mai multă, ocupare cât mai multă în rândurile tinerilor. În contextul în care Uniunea Europeană se confruntă cu provocări uh, la rândul său, avem și provocări comune și um, trebuie să conlucrăm. Asta ar fi în avantajul tuturor și în acest context granturile pe care le oferim sunt foarte utile pentru că ele pot contribui la reducerea disparităților economice și sociale în domeniul SEA, dar și la consolidarea relațiilor bilaterale între statele beneficiare și Norvegia și, desigur, și Islanda și Liechtenstein cooperarea sporită ne va putea ajuta la abordarea problemelor europene și a provocărilor. Și, în final, aș dori să spun că mă bucură protocolul adițional pentru um, produse din pește, um, că, pentru că el a, reprezint un element, a reprezentat un element important al negocierilor noastre. Comerțul în acest domeniu este deja foarte important pentru noi. Sunteți piața noastră principală în domeniu. Avem o cotă, aveți o cotă de piață de 33%, ceea ce înseamnă o uh, ocupare importantă și în Uniunea Europeană și în, uh, în Norvegia, ceea ce nu poate decât să uh, fie un motiv în plus de cooperare. Vă mulțumesc foarte mult amândurora și îi dau acum cuvântul raportorului din umbră, domnul Danti. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să reiau poate unele dintre lucrurile care s-au spus deja. Aș vrea însă să salut cu mulțumire acest nou acord, adoptarea sa. E un acord deosebit de important pentru Uniunea Europeană și pentru statele spațiului economic european. Sunt 2,8 miliarde de euro contribuție financiară, dar nu doar atât o creștere cu 11,8% a acestor resurse de care vor beneficia cele 15 țări în principal, țările din uh, Europa de Est, țările Baltice și unele dintre țările din bazinul mediteranean. Obiectivul este acela de a promova dezvoltarea socială și economică a țărilor cu o economie mai slabă prin astfel de resurse, așa încât să funcționeze mai bine piața unică, iar, spațiul din, iar țările din spațiul economic european vor participa, pe lângă consolidarea coeziunii economice și sociale, la dezvoltarea spațiului economic european ca atare. Fondurile sunt dirijate către domeniile din țările beneficiare unde disparitățile sociale și economice persistă, foarte limpede prin intermediul deci al unor programe specifice țintite. Obiectivele sunt coerente și deplin aliniate cu programarea instrumentelor de, politice de, co- de politică de coeziune a Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. În acest cadru au fost identificate unele domenii prioritare pentru a se folosi aceste fonduri pentru fiecare țară, și v-aș reaminti două dintre aceste domenii cu un caracter deosebit de strategic, incluziunea socială, eh, ocuparea în rândurile tinerilor și reducerea sărăciei pe de o parte, și respectiv justiția și afacerile interne, pe de altă parte, care include și problema azilului și migrației, la care se referea și doamna ambasador mai devreme. Față de perioada precedentă s-a uh, obținut acum o nouă alocare a fondurilor pentru reducerea șomajului în rândurile tinerilor, care, vor, per, care va permite tinerilor care au avut o rată a șomajului în rândurile tinerilor de mai mare de 25% în 2013 să participe la desemnarea de fonduri prin programe împreună cu țările care sunt deja beneficiare financiare. De asemenea, în ce privește negocierile cu, uh, în paralel cu negocierile privind de mecanismul financiar, s-au demarat uh, negocieri cu privire la comerțul de pește și produse din pește cu Norvegia și Islanda, care vizează o creștere a volumului cotelor alocată pentru anumite produse specifice pentru Norvegia și Islanda. Și în acest caz Parlamentul este chemat să-și dea acordul și aș dori să închei, domnule președinte, cu recomandarea unui vot favorabil al Parlamentului European pe marginea celor patru acorduri și aș dori să-mi exprim satisfacția că raportorii pe marginea acestor, rap, că raportorul pe marginea acestui subiect este domnul Borelli, care, pe lângă faptul că mi este prieten, are și capacitatea să explice foarte clar uh, uh, șefului de grup, domnul Nigel, șefului de grup, domnul Nigel Farage, ce înseamnă piața unică, și să arate că mm, se poate contribui la dezvoltarea Uniunii Europene chiar și în contextul actual. Da, poate că poate să mai învețe câte ceva despre asta. Helmut. Musst du nicht, wenn du nicht willst. Okay. Uh, äh, Skakera auch nicht. Skakara? Dacă nu vrea Helmut. David. Jude, David. Just uh, very briefly, um, it's welcome that the three countries are making. Mulțumesc foarte mult. Salut uh, contribuțiile celor trei țări dar uh, în măsura în care s-ar putea ca Regatul Unit să se alăture spațiului economic european, aveți cumva vreo idee cam care ar trebui să fie contribuția noastră? Și este într-adevăr frustrant că a trebuit să vă asumați uh, regulile Uniunii Europene, să plătiți o contribuție la Uniunea Europeană, dar nu aveți niciun mod de a influența în mod direct uh, politicile Uniunii Europene și mă întreb dacă acesta ar fi un curs bun pentru Regatul Unit de urmat. Doamna ambasadora al Islandei, ce sfaturi aveți pentru colegii britanici? Nu, cred că ar fi mai bine să vorbim despre fotbal, spune doamna ambasador. Desigur, Regatul Unit trebuie să găsească soluția care îi se potrivește cel mai bine. Islanda este un exportator, o economie mică bazată pe export. Deci ceea ce ni se potrivește nouă s-ar putea să nu li se potrivească și altora. Sigur, nicio soluție nu este fără probleme. Acordul uh, se ne-a ajutat foarte bine, ne-a fost de mare folos în ultimii 20 și ceva de ani, a a fost în interesul nostru, ne-a garantat participarea la piața internă Însă, desigur, așa cum spuneați și dumneavoastră, noi nu suntem la masa luării deciziilor, nu participăm la luarea deciziilor, dar avem mijloace și putem încerca să-i convingem pe colegii noștri din Uniunea Europeană să mai schimbe lucrurile în favoarea noastră, acolo unde avem un interes important pe care trebuie să ni-l uh, garantăm. Deci, putem participa la ceea ce noi numim procesul de conturare a deciziilor. Experții noștri participă la anumite uh, evoluții ale achiului și pentru Islanda întotdeauna e vorba de domeniul pescuitului. Avem de asemenea discuții bilaterale în capitale, în încercarea de a convinge statele membre de importanța temelor pe care le promovăm, însă nu am să-i dau eu niciun fel de sfat Regatului Unit. Da, eu sunt scoțian, să știți, așa că vreau să-i spun legat de fotbal că uh, suntem foarte, m-am bucurat foarte mult de rezultatele dumneavoastră la campionatul de fotbal, uh, la campionatul european 2016. Ambasadorul Norvegiei, doriți să dați vreun sfat? Nu. N-aș vrea să fac acest lucru, aș vrea doar să subliniez că de la intrarea sa în vigoare acordul se s-a dovedit o platformă eficientă și robustă pentru participarea Norvegiei la piața internă și la programele europene, la activitatea agențiilor. Nu considerăm că vom fi afectați de rezultatele referendumului din Regatul Unit. Relațiile noastre vor rămâne neschimbate și vor continua să fie în interesul nostru și al cooperării europene chiar dacă majoritatea britanicilor au hotărât că e mai bine să părăsească Uniunea Europeană. Și, dar sunt convinsă că vom reveni la tema aceasta a deciziei britanicilor. Da, așa este, spune domnul președinte. Mulțumesc foarte mult. Dorește Comisia să facă vreo observație pe această temă? Nobody? Nu, nimeni. Serviciul de acțiune externă, nici e minunat. Atunci o să-i dau din nou cuvântul. <clears throat> Doamnei Beghin, care înlocuiește pe raportor. Grazie, președinte. Non Mulțumesc, domnule președinte. Nu am concluzii deosebite de tras, dar aș dori să mulțumesc tuturor celor, să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit și în special să fac trimitere la colegul meu, domnul Borelli, care cu siguranță uh, va continua munca pe marginea acestui raport cu, cu seriozitatea care este caracteristică. So, the... Așadar, cred că nu există obiecții să ne dăm acest acord motivat și să asigur nevoia mea de <clears throat> fructe de mare din Norvegia și Islanda, deci să mergem în această direcție. Termenul limită pentru amendamente este pe 5 iulie, ora 12 și examinarea amendamentelor, dacă se depun amendamente, în august, la ședința următoare. Am încheiat discuția la punctul 7. Le mulțumesc ambasadorilor pentru prezență. Trecem la punctul 8. Ultimul pentru astăzi. E vorba de viitorul relațiilor uh, ACPUE dincolo de 2020, perioada post-Cotonou și îi dau cuvântul raportorului domnul Pedro Silva Pereira. Mulțumesc. Bună ziua tuturor colegilor. Trebuie să încheiem discuțiile legate de contribuția noastră la <clears throat> raportul Comisiei pentru Dezvoltare în ce privește viitorul relațiilor ACP-UE. După cum știm cu toții, acordul de la Cotonou expiră în februarie 2020 acest subiect a fost dezbătut la adunarea parlamentară comună care se ținut în Namibia, între ACP și UE. Ne așteptăm în curând la o evaluare din partea Comisiei Europene în legătură cu parteneriatul, acordul de parteneriat uh, Cotonou. Va fi important pentru a se trage unele învățăminte. Pentru mine e clar și cred că și dezbaterea noastră arată că e o realizare valoroasă acest acord între ACP și UE. Parteneriatul acesta a realizat suficient pentru a merita ceva asemănător pe viitor. Am prezentat la sfârșit de mai proiectul de aviz, am avut o discuție la INTA în luna iunie S-au depus 68 de amendamente la proiectul de text. Apreciez contribuția colegilor care îmbunătățește și dă un nivel de amănunt mai mare proiectului de aviz. Grupul meu a prezentat și el patru amendamente referitoare la implicarea societății civile, mecanisme de monitorizare, stabilirea de cerințe minime obligatorii pentru aceste acorduri de parteneriat economic, sublinind dimensiunea de gen în comerț și sprijinirea eforturilor țărilor ACP de a aplica acordul de facilitare OMC. Apoi am prezentat cinci uh, proiecte de compromis. Am avut o ședință cu raportorii din umbră în această săptămână și s-au distribuit uh, compromisuri revizuite, reflectând discuțiile de la întâlnirea cu raportul din umbră. Proiectul de aviz se va vota, după cum știți, în iulie, la următoarea ședință a Comisiei INTA. S-au făcut eforturi pentru a include cât mai multe idei și amendamente din partea grupurilor. Pe cât am putut, uh, suntem de acord cu multe puncte de vedere în această privință Evident, comerțul este unul dintre pilonii cei mai importanți în cooperarea ACP-UE și e foarte important să asigurăm alinierea viitorului cadru la noile obiective de dezvoltare durabilă și, în special, să asigurăm o cooperare comercială corectă și echilibrată. Suntem cu toții de acord, de asemenea, în legătură cu importanța drepturilor omului și, în special, să asigurăm legătura dintre drepturile omului și acordurile comerciale, această legătură să se mențină și în noul cadru de după 2020. Au loc discuții legate de implicarea societății civile și a factorilor interesați, mai ales în procesul de monitorizare. Și în cele din urmă, cred că am obținut un rezultat bun și suntem în măsură să încheiem dezbaterea și să adoptăm acest aviz. Nu mai rămâne decât să le mulțumesc colegilor pentru buna cooperare și aștept în continuare să conlucrez cu dumneavoastră toți. Mulțumesc. Raportorii din umbră acum, Adam. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, mulțumesc colegului nostru raportor pentru spiritul de cooperare. Hm? Am avut o foarte bună cooperare. Avem aici un raport care nu ridică niciun fel de controversă, un text bun de calitate care reflectă toate punctele importante. Mă bucur pentru că în text există acum chestiuni menționate la schimburile anterioare de păreri, puncte care figurau și în amendamente. Avem acum o Hmm, imaginea obiectivă a situației care e reflectată în text. Câteva aspecte. Studiul cu privire la eficacitatea acordului, o astfel de analiză e foarte importantă, e greu de găsit soluții la fel de eficace sau chiar și mai eficace și sper că aceste studii și analize vor fi examinate printr-o perspectivă critică și constructivă. E nevoie de o atitudine critică atunci când <clears throat> ne ocupăm de ce trebuie făcut în viitor, să ne uităm la ce s-a făcut în trecut pentru a îmbunătăți lucrurile. Aici e vorba de țări extrem de diferite, diversificate, regiuni diferite pe care le reprezintă pe viitor, va trebui să se țină cont și mai mult de aceste specificități pentru a îmbunătăți eficacitatea acordului viitor. De altfel, am propus aceste lucruri în amendamentele de compromis. Un alt aspect esențial să se pună accentul pe un aspect foarte important în chestiunile comerciale trebuie să aibă un impact pozitiv pentru țările cu care semnăm astfel de acorduri. Investițiile și subliniem de nenumărate ori și mă bucur că încă o dată figurează și în text pentru toate <clears throat> chestiunile suplimentare, marile idealuri, valorile, drepturile cetățenilor, toate acestea figurează negru pe alb în text, nu o să revin și sper că așteptările noastre vor fi satisfăcute. Aș vrea să revin asupra unor aspecte mai practice, economice. Evident, vom vota în favoarea textului. Mulțumesc. Mulțumesc, Emma. Mulțumesc, <clears throat> dragi raportori, raportori din umbră, colegi. Vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea la acest raport. ECR poate acum să sprijine toate amendamentele compromis. Raportorul a făcut eforturi deosebite să aibă abordare cât mai inclusivă și să aibă un glas european cât mai puternic. Îi mulțumesc. E foarte important pentru ce cu toate acestea să sublinieze că importanța unui viitor cadru post-Cotonou trebuie să fie baza unei relații duble. Să dezvoltăm uh, implicarea și comerțul, dar și ca țările și popoarele ACP să implementeze buna guvernanță, să combată corupția și abia după aceea vom putea <clears throat> face ca acordul să fie durabil așa cum își dorește să creeze creștere economică și locuri de muncă. Sper că și amendamentul separat cu privire la parteneriate public-privat va fi aprobat, pentru că acestea joacă un rol tot mai important pentru țările ACP în curs de dezvoltare, pentru a dezvolta capacități, mai ales de export și nu ar trebui să ne temem să colaborăm și cu industria, cu firmele, cu micile companii și să includem societatea civilă foarte important să avem relații puternice cu comerțul, cu IMM-urile, în interesul ambelor părți și ale națiunilor ACP. Trebuie să vegem, să încurajăm aceste relații, să includem IMM-urile ca și societatea civilă. Impresia generală pe care mi a dă raportul e una excelentă, continuă munca bună a acordului de la Cotonou anterior, sprijinul în continuare pentru acordul de parteneriat economic, integrare regională și strategia comercială sperăm că o să ducă la un viitor mai bun pentru țările ACP. Mulțumesc foarte mult. Helmut, vrei să o înlocuiești tu pe Lola? Da. Lola m-a rugat să vă transmit și recunoștința noastră pentru buna cooperare cu raportorul și cu raportorii din umbră. A fost extrem de fructoasă această procedură de activitate de conlucrare. Lola m-a rugat să transmit comisii părerea pe care o avem în această direcție de a face voturi mai mari ca relația să se bazeze pe un parteneriat real care să poată să depășească logica colonialistă, să aibă forma unor relații asimetrice care există adesea drepturile omului și obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU trebuie să fie în centrul relațiilor UE-ACP și, de asemenea, într-un viitor acord de la Cotonou, trebuie să fie soluționate într-o manieră eficace, trebuie să fie dispoziții cu caracter obligatoriu, cu anumită ancorare în aviz. Clauzele obligatorii trebuie să dea posibilitatea comunităților care sunt victime ale încălcării drepturilor omului și să apere drepturile cu eficacitate. Și, în fine, uh, colega subliniază că noi, Uniunea Europeană, ar trebui să dăm un rol cheie societății civile în relațiile noastre cu guvernele. În fine, <clears throat> vedem un rol foarte constructiv cu acest aviz care să însoțească raportul de la Comisia DV. Mulțumesc, uh, doamna Keller. Mulțumesc. Mulțumesc și raportorului pentru buna cooperare. E o chestiune pe care am dorit să o vedem reflectată într-un compromis și anume chestiunea datoriei. Am discutat-o și la ședința cu raportul din umbră, măcar o jumătate de frază pe acest subiect și aș vrea să atrag atenția colegilor asupra unui amendament pe care l-am înaintat în legătură cu compactul privind migrația ce își propune Comisia este să integreze toate politicile pe care le avem. Comerț extern, dezvoltare, totul pentru a face ca țările să oprească pe migranți și refugiați și să-i ia înapoi, inclusiv sancțiuni comerciale împotriva țărilor care nu vor să readmită proprii cetățeni, dar și cetățeni terți ceea ce mi se pare foarte ciudat, ca să nu spun mai mult, când ne gândim la modul în care includem dispoziții mai obligatorii legate de drepturile omului și ca parteneri comerciali și noi, de, în egală măsură, pentru că lucrurile sunt valabile și pentru noi, respectăm drepturile omului și alte aspecte fundamentale și se spune nu, nu trebuie să fie obligatoriu, nu putem face nimic, dar când e vorba de a-i prelua, relua pe emigranți, dintr-o dată comisia vrea să aplice sancțiuni comerciale, mi se pare o soluție greșită, deci mi-aș bucura dacă și colegii ar sprijini amendamentul meu. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Beghin. Grazie, președinte. Mulțumesc. Colegilor din țările ACP sunt legate de Uniunea Europeană, e vorba de relații economice a multor dintre țările noastre față de ele, țări care au o datorie istorică față de ele. Sunt țări cu probleme economice și pe care ar trebui să le ajutăm să uh, pescuiască singure. De aceea relațiile noastre cu ele după 2020 sunt foarte importante, iar acest aviz al Comisiei pentru Dezvoltare eu îl văd într-o lumină foarte bună. Vom avea o întâlnire cu raportorul, pentru căruia îi mulțumesc pentru că a ținut seama de unele dintre amendamentele pe care le-am propus eu și pentru o foarte bună colaborare. Aș dori să subliniez multe lucruri, dar aș vrea în primul rând să-l rog pe raportor să uh, acorde mai mult interes provocărilor viitoare pentru țările ACP, eventual un nou amend cu introducerea unui nou, unor noi uh, puncte de la 40 la 44, cum am arătat eu în amendamentele pe care le-am propus, despre barierele netarifare, despre sectoarele cum ar fi pescuitul și turismul și un sprijin mai mare pe, în cad, pentru un acord de liber schimb. În ce privește dezvoltarea durabilă în cadrul cooperării cu țările ACP, am făcut trimitere și în raportul meu la această temă, raportul meu privind strategia comercială am arătat că compromisele în care se face trimitere la strategia Trade for All a Comisiei Europene ar trebui să se cuprindă și o trimitere la rezoluția pe care am adoptat-o noi la ultima reuniune INTA și care sper să treacă și de plen săptămâna viitoare fără probleme. Mulțumesc! Thanks, Mulțumim. Cineva de la comisie? Nu. Niciun comentariu. Atunci, din nou, domnul raportor. Mulțumesc. Acum o să vă vorbesc în portugheză, spune vorbitorul. Un ultim comentariu. Aș vrea să le mulțumesc raportorilor din umbra, colegilor și colegilor care s-au pronunțat în discuție. Le mulțumesc și pentru cooperare, pentru comentariile făcute în legătură cu propunerea. Evident, nu era latitudinea Comisiei INTA să facă o evaluare generală a cooperării cu țările ACP. Mm, subiectul nostru le reprezintă capitolul legat de comerț și contribuție pe care o putem aduce noi la activitatea Comisiei DEVE mm, și trebuie să încercăm să ajungem la o înțelegere între toate grupurile ca să avansăm cât mai mult pe baza unui acord general. Ce privește comerțul cu țările ACP, ca să aibă succes, e nevoie să se respecte anumite condiții esențiale, alinierea cu obiectivele de dezvoltare durabile, capitole solide de dezvoltare durabilă, respectarea drepturilor omului, relații asimetrice care țin cont de condițiile economice din țările ACP, și o tentativă de a edifica capacitate și de a promova buna guvernanță, fără de care în toate aceste eforturi n-ar ajuta populația locală. Acestea sunt mesajele cheie <clears throat> care, după părerea mea, vor reprezenta contribuția avizului nostru, contribuția comisiei noastre. Aș vrea să mulțumesc tuturor grupurilor politice și colegilor pentru cooperare. Mulțumesc. Mulțumim raportorului și colegilor. Se pare că s-ar putea să existe sprijin din partea tuturor grupurilor politice. Rămânem de văzut la vot la ședința următoare pe 13 iulie. Sau 14, se corectează în vorbitor. Mulțumim. Punctul 9, diverse. Punctul meu favorit, la care nu avem nimic, și punctul 10, ședința următoare, într-adevăr, pe 13 și 14 iulie. Ne vedem săptămâna viitoare la Strasburg și un weekend plăcut.